Good morning, colleagues. I know um, some colleagues are pressed for time, so we can make a... a... Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc pentru a putea începe reuniunea noastră. Bună dimineața tuturor. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi este adoptată. Nu dispunem astăzi de interpretare în malteză, letonă și croată putem trece direct la dezbaterea comună privind pachetul vizelor. Sunt prezenți doi raportori, Juan Fernando López Aguilar și domnul Bryce Hortefer. Și câteva cuvinte introductive dorim să începem o primă discutare a pachetului privind uh, vizele. Discuțiile se vor baza pe două documente de lucru pregătite de cei doi raportori. În primul rând voi da cuvântul raportorilor, după care vom trece la un schimb de opinii cu membrii comisiei care doresc să participe la această dezbatere și vom da ocazia și comisiei să participe la această uh, dezbatere. Știu că domnul Hortefe um, nu are foarte mult timp la dispoziție și uh, aș dori să-i dau cuvântul în primul rând domnului Hortefa. după care vom uh, da cuvântul domnului Lopez Aguilar. Domnule Hortefa, vă rog. Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să încep prin a saluta buna și chiar excelenta colaborare pe care am reușit să o avem dintre aceste prezentări cu Comisia Europeană și deputații raportori în ce privește această viză de turism și în același spirit. Doream mai întâi să precizez uh, care sunt liniile mari ale propunerii. La prima vedere, crearea noului tip de viză Această viză în circuit ar fi necesară pentru că pare să fie o garanție a creșterii economice, a dezvoltării în spațiul Schengen, în special prin uh, domeniul turistic. <clears throat> Ideea este de a vedea care sunt amănuntele propunerii pentru ca Comisia Europeană să ne dea răspunsurile cele mai precise în legătură cu anumite aspecte. Nu trebuie să uităm că este vorba despre un nou instrument propus și, în calitate de colegiuitor, avem răspunderea de a fi cât mai vigilenți în legătură cu toate aspectele propunerii și obiectivul este de a evita să se creeze ceva cu totul inutil. Exact obiectivul invers. De fapt, ideea este de a exista o viză cât mai simplă și mai eficace. Ideea este de a găsi echilibrul adecvat între securitatea indispensabilă în spațiul Schengen și interesul economic. Echilibru între securitate și interes economic. Vrem așadar să promovăm un sistem care să simplifice și să facă mai fluidă politica europeană în materie de vize în avantajul solicitanților și să nu uităm și în beneficiul serviciilor noastre consulare. Aș vrea așadar să primim răspunsul de la Comisia Europeană la întrebările din documentul de lucru. Vă reamintesc câteva aspecte. Mai întâi, dacă alegerea bazei juridice se justifică și e solidă, nu poate fi atacată. Comisia Europeană ne-a spus că această propunere acoperă un vid juridic și justifică alegerea articolului 77.2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii, această viză în circuit, deși permite beneficiarului să circule timp de 2 ani în spațiul Schengen, în realitate ar fi o succesiune de vize de ședere scurtă. Și în spațiul Schengen pentru 2 ani e compatibil cu noțiunea de scurtă durată, ceva menționat la articolul 77.c. Prima întrebare, de deci ce alegerea bazei juridice? Se justifică și e inatacabilă sau nu? A doua întrebare, în legătură cu categoriile. Comisia ne spune că această propunere ar viza între 60 și 100 de mii de oameni, dar în același timp ar putea să fie în avantajul tuturor. Ce înseamnă toată lumea? Artiști, sportivi, cercetători, studenți și, în general, turiști. Așa așadar ca Comisia Europeană să ne explice <clears throat> care e profilul celor între 60.000 și 100.000 de oameni despre care ne vorbește. Vă reamintesc că Uniunea Europeană este prima destinație turistică din lume și a primit 500 de milioane de turiști 2014, cifre oferite de Organizația Mondială a Turismului. Cu ce corespunde? De, de la 500 de milioane de turiști, ce reprezintă acești între 60 de mii și 100 de oameni? <clears throat> și în ideea în care turiștii, o categorie destul de vagă, ar fi beneficiarea acestei propuneri, de ce n-am putea să ne gândim la un număr exponențial de solicitanți mult peste cei 100 de mii anunțați? După cum s-a spus în documentul de lucru, aș vrea ca Comisia Europeană să vină cu precizări în legătură cu legătura dintre această propunere și directive sectoriale referitoare la cercetători, studenți și la transferul temporar intragrup. Al treilea element, după baza juridică, și cifra de 60.000-100.000, categoriile a treia întrebare în legătură cu dimensiunea de securitate. Comisia Europeană <clears throat> elimină oarecum chestiunea securității, venind cu două argumente. Primul, că criteriile sunt suficient de stricte pentru a limita numărul de solicitanți și al doilea argument, că cetățenii scutiți de obligația de a prezenta amprentele digitale vin din țări calificate de sigură mi se pare insuficient, pentru că Franța, de exemplu, e țară sigură, evident, și totuși are un volum de infractori, criminali, traficanți. Deci dacă numărul de solicitanți e mare, oare n-ar trebui să ne punem problema capacității resurselor consulare de a examina cererile și capacitatea de a menține un nivel ridicat de securitate? <clears throat> se referă această întrebare la capacitatea consulatorilor. Rețelele frauduloase au o capacitate de adaptare extraordinară, dispun de tehnologii și de cunoștințe pentru a exploata toate falile sistemului. A treia întrebare era legată de securitate, a patra legată de impactul economic. Comisia ne-a spus că crearea acestei vize în circuit ar putea să genereze aproape de între 500 de milioane și un miliard de european, cifre furnizate de Liga Europeană a Asociațiilor de Angajatori în domeniul artelor spectacole. Nu pun sub semnul întrebării fiabilitatea cifrelor vehiculate de asociația respectivă, dar fiind doar una singură, am putea chiar să încurajăm crearea unui tip de vize pe baza unor informații care vin de la un singur sector, în timp ce ar trebui proiectul să acopere și alte categorii profit de ocazie în încheiere să pun niște întrebări suplimentare Comisiei și președinției. O să mă refer la două exemple. În Japonia, un cetățean german poate uh, să stea șase luni fără viză, un francez trei luni, mulțumită acordurilor în vigoare în prezent. Al doilea exemplu, dacă este belgian, francez sau dintr-o altă țară a Uniunii Europene, nu aveți nevoie de viză ca să tranzitați sau să ședeți în uh, Canada, în timp ce Comisia Europeană cere ca statele membre care au acorduri bilaterale cu state terțe să le denunțe într-o perioadă de 5 ani. Aș vrea să știu dacă Comisia a luat riscul eventual de măsuri de efect echivalent partea țărilor terțe pentru cetățenii Uniunii Europene. Care ar fi reciprocitatea potențială? O altă întrebare. Comisia Europeană sau Consiliul ar fi în măsură să ne furnizeze <clears throat> lista acestor acorduri bilaterale? Noi nu dispunem de ea. Al treilea element, niciodată Comisia Europeană nu face o legătură cu sistemul intrări-ieșiri din proiectul de frontiere inteligente în ce privește sosirea la frontierele externe a tuturor cetățenilor din țări terțe când trebuie să-și dea amprentele digitale. Până la urmă, Asta nu face caducă propunerea de a scuti unele categorii de cetățeni de la obligația de a furniza amprentele digitale. În lumina tuturor acestor elemente, vă propun așadar uh, și propun Comisiei să se ceară Comisiei Europene o analiză de impact cu privire la înființarea acestei vize în circuit. Această analiză ar trebui să țină cont de câștigurile economice scontate, evident, dar în același timp de nevoile de creștere a numărului de personal de posturi consulare în țări care până atunci erau scutite de emiterea de vize. E nevoie de aceste elemente, două, aspectul economic și costurile în ce privește înființarea de locuri de muncă. Și vă sugerez că analiza să țină cont de caracterul atractiv sau descurajant a vizelor de circuit în țări terțe care dispun de un acord bilateral și impactul asupra mobilității propriilor noștri cetățeni. Iată, dragi colegi, avem o responsabilitate. Dacă trebuie înființat un nou tip de viză, nu trebuie să lăsăm dubii pe plan juridic și economic și în materie de securitate să persiste. Sunt cele trei dimensiuni care nu se pot separa. Și după cum vă spuneam, avem o politică europeană în materie de viză care evident că nu e perfectă, care poate fi perfecționată, dar totuși funcționează destul de bine. Avem un spațiu Schengen, un spațiu incredibil de mobilitate, care și-a demonstrat și limitele cu explozia infracționalității transfrontaliere. Și în încheiere, dacă principiul e interesant și merită aprofundat, cred că mai presus de toate trebuie să asigurăm că noile dispoziții vor fi suficient de solide pentru a nu face obiectul unor deturnări și în același timp suficient de atragător pentru a stârni interesul creatorilor de bogăție. Mulțumesc! Siulu. Thank Vă mulțumesc, domnule Hărtefă. Ați adresat niște întrebări foarte clare Comisiei, într-adevăr. Domnule Lopez Aguilar, aveți cuvântul. Yes, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim aprecierea față de munca efectuată și prezentată de domnul Hortefer. Am uh, lucrat împreună de câteva luni, ne-am întâlnit de mai multe ori și aș dori să mulțumesc și pentru documentul de lucru care tocmai a fost prezentat. Un document înrudit cu documentul uh, pe care urmează să-l uh, prezint eu la primul punct de pe ordinea de zi a reuniunii Comisiei LIVA. Este vorba de versiunea reformată așa numitului cod privind pentru viză. Ambele dosare trebuie privite ca un uh, pachet, versiunea reformată a acestui cod și uh, vizele, viza de circuit, care reprezintă două propuneri ale Comisiei Europene strâns legate între ele. Este deosebit de important să înțelegem că dacă vom reuși să lucrăm în paralel la aceste două dosare, va fi foarte bine. Dacă vom pierde din vedere interconectarea celor două dosare, s-ar putea să avem uh, probleme. În al doilea rând, împărtășesc obiectivele acestor propuneri făcute de Comisia Europeană, după cum ne-a explicat domnul HRTF, uh, această viză de circuit care permite șederi de peste 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, cu condiția ca o persoană să nu rămână mai mult de 90 de zile într-un anumit uh, stat membru. În același în această țară. Este un instrument deosebit de util pentru artiști, așa cum s-a explicat deja, pentru sportivi, pentru cercetători. Um, un lucru deosebit de important pentru scena uh, culturală europeană. S-ar ajunge la o sporire a uh, prezenței acestor persoane în Uniunea Europeană. Sunt uh, de acord cu părerea raportorului uh, legată de cât de adecvată este această viză de circuit. Înțeleg ce dorește să spună colegul meu și care sunt îngrijorările sale, însă aș dori să subliniez că atât Consiliul cât și Parlamentul sunt uh, colegiuitori în urma propunerii Comisiei Europene Drept urmare, nu cred că ar trebui să uităm că nu trebuie să reprezentăm un uh, obstacol. Nu ar trebui să punem bețe în roate acestor proceduri, discutării acestor două dosare. Aceasta înseamnă că cererea efectuării unei analize a impactului s-ar putea să întârzie adoptarea vizei de circuit și ar întârzia de asemenea adoptarea formei reformate a codului pentru viză. Viza de circuit este o o propunere inovatoare din partea Comisiei Europene în acest domeniu. Au fost uh, prezentate unele statistici, unele cifre de către Comisia Europeană care prevede că potențialul de sporire uh, activității economice în urma introducerii acestui uh, instrument ar putea ajunge la uh, sume între 500 de milioane și un miliard de euro pe an, favorizând însă în principal schimburile culturale. Deci cred că nu ar trebui să petrecem prea mult timp asupra lungimii Uh, șederii și asupra naturii uh, acestei șederi și ar trebui să ne asigurăm că aceste două inițiative vor fi definitivate adoptate cât mai repede. Înțeleg uh, cele spuse de domnul Hartefa, însă sunt convins că vom reuși să depășim aceste dificultăți prezentate de domnul Hartefa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 deci de a favoriza accesul pe teritoriul european pentru cetățenii state terțe de bună credință. Și mă alătur domnului Ortofeu spunând că aceste dispoziții trebuie să-i ajute pe oamenii de bună credință să aibă acces pe teritoriul spațiului Schengen, dar nu se permită oricui și niciun caz celor care ar pune probleme în materie de securitate să ajungă mai ușor pe teritoriul nostru. În legătură cu cifrele beneficiilor așteptate, în special de viza, circuit, eu aș fi mai circumspect. Am fost parlamentar european de mult timp. Dacă pun cap la cap numărul de locuri de muncă create de toate inițiativele comisiei, n-ar mai exista niciun șomer în Uniunea Europeană. Și ar trebui să mai angajăm milioane de lucrători din țări terțe. Aș putea să vă dau amănunte. Situația actuală demonstrează că pronosticurile comisiei uneori se lovesc de constrângerile realității. În fine, în ce privește mai concret fondul dosarelor și o să încep cu viza în circuit. Unu, cred că întrebările puse de domnul Ortofes sunt legitime în legătură cu baza juridică cu nevoia de a avea aceste dispoziții. Cele 500 de milioane de oameni care vin pe teritoriul Uniunii ceva special pentru 60 de mii, 100 de mii, trebuie să se demonstreze dacă am folosit limbajul cursii de justiție, nevoia, necesitatea dispozitivului și proporționalitatea față de obiectiv, pentru că se referă la un număr foarte restrâns de oameni. Dacă examinăm corpul dispozițiilor, sunt unele elemente, unele lacune. O să menționez doar două pe lângă cele precizate de domnul Ortefe. Pentru a obține visa în circuit, ar trebui ca solicitantul să facă dovada intenției de a ședea pe teritoriul a mai multor state. Cum se judecă <clears throat> calitatea intenției? Pentru că intenția nu e ceva serios. Să se judece calitatea unui program de deplasare în circuit. Să putem aprecia dacă s-au stabilit întâlniri, angajamente în diverse țări, asta da, dar nu intenția. Pe baza unei intenții poți să crezi pe oricine sau să refuzi pe oricine, pentru că nu își prezintă credibile intențiile. Mai am o altă obiecție care se referă la deturnările pe care ar putea să le sufere aceste dispoziții. Concret, acestea creează o viză care îi permite călătorului să circule în spațiul Schengen timp de un an maxim <clears throat> și se poate prelungi până la doi ani, fără a putea ședea într-un stat membru mai mult de trei luni în orice perioadă de șase luni. E destul de complicat ca dispoziție. Am privit o primă propunere în 2001 din partea Comisiei care dorește să se ofere șase luni consecutive în spațiul Schengen într-o perioadă de un an cu maxim de trei luni în același stat, ceea ce ar fi obligat cetățeanul din țara terțe să stea cel puțin șase luni în afara spațiului Schengen înainte de a veni să ceară o altă viză. În dispozițiile actuale, acest mecanism nu e prevăzut, ceea ce înseamnă că cineva sau mă înșel eu în legătură cu interpretarea dispoziției. Deci cineva care a avut o primă viză pentru spațiul Schengen, nici măcar n-ar trebui să plece din spațiul Schengen ca să ceară o a doua. Și asta ar putea să devină un fel de sistem, își spune, de ședere permanentă, de rezidență permanentă. Întreb comisia, mă înșel? Am înțeles eu bine sau mi-a scăpat ceva? Pentru că dacă luăm dispozițiile literalmente, concluzia pe care o trag eu poate să devină realitate. Ajung acum la alte observații puțin mai tehnice în legătură cu codul de vize și le menționez pur și simplu. Reducerea de la 15 la 20 zile pentru a <clears throat> trata cererile. Statele membre spun că e deja cam strâns și acum și nu pot face. Oare chiar e necesar? E o întrebare. A doua, categoriile de vizitatori care nu vor mai trebui să plătească pentru acordarea vizei. Până mă întreb de ce nu spunem că e gratuit? Sunt atâtea categorii care vor fi ieșite. Eu nu fac o pledoarie pentru gratuitate, ci mă întreb cât de pertinent e să avem aceste dispoziții. Și apoi, același lucru în ce privește <clears throat> durata de sejur de ședere care se poate înnoi în același mod ca și în cazul anterior pentru vizele în circuit. După o perioadă de 5 ani se începe procedura de la zero sau nu mai sunt vise de 5 ani, eu n-am înțeles care este consecința acestor dispoziții și vreau clarificat de la Comisie, pentru că altfel riscăm să ne aflăm în aceeași situație cu cea care ar permite o ședere permanentă pe teritoriul Uniunii Europene. Vom avea întrebări legate de cooperarea consulară, asigurarea medicală de călătorie și ultima ultimă întrebare pentru Comisie eu nu cred, și aici e o nuanță față de ce a spus colegul Lopez Aguilea, că cele două dispoziții sunt organic legate. Reforma codului de viză e ceva necesar. Viza în circuit e o nouă propunere și întreb de ce atunci Comisia n-ar propune ceva <clears throat> și legat de viza umanitară. <clears throat> Iată, domnule președinte, ce doream acum și ce prezintă numele grupului ALDE. Thank you, Gerard. I should have indicated you were... Îți mulțumesc, Gerard. Ar fi trebuit să precizez că ești raportor din umbră din partea grupului ALDE. Dragi colegi, cred că voi, uh, voi încheia lista uh, vorbitorilor. După intervenția domnului Depre, foarte mulți colegi au manifestat dorința de a interveni. Acum are cuvântul doamna Tomașici. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Hartef pentru documentul de lucru prezentat, în care reușește să ne atragă atenția asupra îngrijorărilor și potențialului adus de această propunere, care a fost făcută în aprilie 2013 și a avut ca obiectiv simplificarea procedurilor celor care doresc să viziteze Uniunea Europeană pentru o perioadă scurtă de timp, reducând costurile și sarcina administrativă și păstrând în același timp nivelul de securitate. În acest moment nu există vreo viză care să permită o ședere mai lungă de 90 de zile în spațiul Schengen lipsa unor uh, autoriz- proceduri de autorizare adecvate, în acest sens, duce la uh, pierderi economice. Din acest punct de vedere, salut această inițiativă de a introduce viza în circuit, care poate reprez- uh, reprezenta o soluție, astfel încât călătorii legitimi să poată ședea în Uniunea Europeană pe o perioadă mai lungă facilitarea accesului zonei Schengen pentru acești uh, călători, le va permite să-și viziteze mai ușor familiile și prietenii, va, va stimula creșterea economică, mă gândesc la sectorul transporturilor și a turismului, de exemplu. Europa trebuie să atragă mai mulți turiști, mai mulți cercetători, artiști. Uh, este important să stimulăm creșterea economică, să creăm mai multe locuri de muncă facilitând procedurile de acordare a vizei și garantând în același timp securitatea la frontierele noastre externe. Un studiu recent efectuat de comisie a arătat că în anul 2012 uh, am pierdut uh, un număr mare de potențial turiști din uh, țările în curs de dezvoltare. Simplificarea acestor proceduri îi va încuraja pe cei care fac parte din clasa mijlocie din aceste țări în curs de dezvoltare să vină să viziteze Uniunea Europeană. Croația este o țară care depinde foarte mult de sectorul turismului și aș dori să iau notă de faptul că Asociația Europeană a Sectorului Turismului salută această propunere a Comisiei Europene pentru că ea Uh, păstrează uh, un nivel mare de control la frontierele terestre, maritime, aeriene și așa mai departe. Chiar dacă salut acest uh, pachet, consider că există unele aspecte de siguranță care ar trebui să fie rezolvate. Sistemul ar trebui să se coordoneze în mod adecvat cu sistemele existente, cu sistemul, sistemul de informații din zona Schengen și sistemul de informații primind vizele Trebuie să există uh, un mecanism care să permită statelor membre impunerea unor uh, scutiri de la acest regim în momentul în care emit uh, viză pentru state terțe. Vă mulțumesc. Domnul Coelho are cuvântul acum și aș dori să vă rog să respectați limita de două minute, dacă este posibil. E... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegului meu pentru documentul de lucru excelent care ne dă o bază foarte solidă de lucru pentru un subiect care este foarte important, după părerea mea. Are dreptate atunci când subliniază domnul Ortefeu că există aici o problemă juridică, pentru că nu există instrumente pentru a controla în mod eficient dacă dacă se poate verifica dacă oamenii respectă sau nu termenele legale, pentru că lucrăm aici într-un spațiu fără frontiere interne. Care ar fi însă uh, lucrurile unde părerea mea este puțin diferită? Domnul Orfeu are dreptate atunci când spune că trebuie să analizăm consecințele în domeniul securității. Are dreptate de asemenea când spune că trebuie să avem o evaluare independentă pentru a vedea dacă există consecințe pozitive din punct de vedere economic și sunt de asemenea de acord cu dânsul atunci când solicit un studiu independent. Și Gerard Depre are dreptate, poate prevederile sunt destul de optimiste în legătură cu consecințele pozitive asupra pieții de muncă, însă poate că vom avea o o proiecție prea pesimistă în ceea ce privește consecințele în domeniul funcționarilor publici. Eu cred că vor exista, va exista mai mult de lucru cu aceste vize decât există în momentul de față. Există consecințe și pentru turismul, pentru turism. Uh, vin din Portugalia, unde turismul este foarte important și un document ne arată că, de exemplu, pe vasele de croazieră, acest tip de viză poate să ajute, nu doar pentru turiștii care au nevoie să traverseze de multe ori frontiere europene în toate porturile unde uh, se oprește vasul, dar și pentru cei care lucrează pe uh, vasele de croazieră, echipajul. Așadar, trebuie să găsim soluții și poate că aceste vize turistice pot să constituie această soluție. În ultimul rând, domnule președinte, sper și aștept și eu uh, răspunsurile Comisiei Europene. Domnul Costa este foarte competent pe acest dosar și întotdeauna îi ascultăm explicațiile. Împărtășesc prudența lui Brice Ortfeu pe dosarul legat de securitate. Noi nu trebuie să transformăm Europa într-o Europa fortăreață și că Trebuie, după cum a spus și Adepre, să încurajăm intrarea pe teritoriul nostru a călătorilor din altă parte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Carlos. Unde urmează doamna Drevo, dar nu Bonifoi. Domnule președinte, de fapt, doream să intervin în legătură cu vizele umanitare. Avem impresia că există o, o discuție globală, dar poate voi interveni după prezentarea studiului în legătură cu vizele umanitare. Doriți să interveniți acum, domnule Lopez Aguilar? Îmi cer scuze că a intervenit o confuzie, pentru că în ordinea de zi pe care am primit-o eu, ă, studiul privitor la vizele umanitare era, trebuia să fie prezentat primul și după aceea vizele de circuit. Eu nu am prezentat codul de reformare al vizelor. Dacă avem o dezbatere comună, ar trebui să prezint acest document. Am toate elemente aici pentru a vă informa pentru a evalua felul în care interacționează și constituie un pachet. Deci voi face un rezumat acum. Credeam că vom avea un punct ulterior unde să discutăm restul. În primul rând, după cum am spus, am lucrat deja de ceva timp pe vizele de circuit deja în acest mandat parlamentar, așadar a durat ceva timp până să revenim asupra subiectului. Acum am încredere că vom înainta conform calendarului stabilit de la început. În al doilea rând, avem în plan o audiere a experților în, la Comisia Libe în luna iunie Vom putea așadar să purtăm un dialog cu părțile implicate în um, reformarea codului vizelor, lucru foarte important pentru a uh, atinge obiectivele care au fost uh, la baza Uniunii noastre. Trebuie să ținem cont de temeiul juridic de la articolul 77, care este legat de zona Schengen. care vizează asigurarea libertății și securității în uh, întreaga Uniune. În Uniune. Mie mi se pare că codul vizelor uh, pare uh, la prima vedere să fie o, o temă tehnică foarte complexă, însă de fapt nu este așa, este o temă politică ce afectează relația Uniunii cu statele terțe. Este vorba de politica Uniunii prin Mm, structuri consulare în statele terțe și imaginea pe care o oferă Uniunea Europeană în străinătate, în afară, mm, susținând schimburile profesionale și culturale și susținând uh, creșterea economică. Există și o dimensiune a securității, însă, de asemenea, aș sublinea aspectul umanitar al relațiilor externe ale Uniunii Europene cu statele terțe și în special cu cetățenii din statele terțe care bat la porțile uh, frontierelor noastre. Așadar, aici propunem să consolidăm toate aceste elemente componente, toate părțile imaginii. Zona Schengen, care nu are uh, frontiere interne, necesită un control al frontierelor eficient la frontierele externe, um, consolidat printr-o uh, viză um, solidă, uh, o politică solidă a vizelor. Avem un cod care datează din 2009, un regulament 810 2009 a fost adoptat de către Parlamentul și Consilia, Consiliul și la dată cu Comisia și convine proceduri legate de vize acordate de către consulatele statelor membre. Înlocuiește așa numitele instrucțiuni comune consulare, contribuind la simplificarea și ă, dezvoltarea unor practici unitare. Însă, Evaluarea Comisiei ne arată că implementarea acestui regulament nu a fost optimă. Există o serie de neajunsuri, deficiențe, dificultăți care au fost evidențiate în timp și s-a considerat uh, oportun să se actualizeze această legislație care să rezolve problemele care au apărut, care au ieșit la lumină. Problemele principale sunt următoarele. Pe de o parte, situațiile în care consulatele nu aplică în mod corect codul vizelor, și anume, externalizează, uh, fac recurs la servicii, ex, uh, la furnizori externi de servicii. Codul era, uh, prevedea acest lucru ca un uh, Uh, ca o soluție de ultim resort, însă în practică a devenit o procedură normală, ceea ce ridică probleme în legătură cu calitatea și protecția datelor. Poziția noastră trebuie să fie foarte clară, să solicităm comisiei să își utilizeze pe deplin puterile pentru a asigura aplicarea corectă a codului și anume să înceapă proceduri de încălcare, lucru necesar pentru a opri această soluție a externalizării care ar trebui să fie utilizată doar în cazuri excepționale. În al doilea rând, apare problema interpretării greșite, uh, discreționare în uh, cadrul Uh, acțiunilor, ceea ce duce la pierderea anumitor uh, drepturi. Lipsa de reprezentare în statele terțe este un lucru extrem de grav, care, ceea ce înseamnă că solicitanții de vize care călătoresc în alte state membre sau la consulatele uh, statelor membre dintr-un stat terț în ciuda faptului că un alt stat membru este prezent în uh, țara respectivă, deci există o lipsă de cooperare și de coordonare consulară, o lipsă de sinergii între capacitățile diplomatice ale statelor membre ale Uniunii în lume. Așadar, pe lângă toate aceste deficiențe și probleme de aplicare și interpretare, uh, în spatele tuturor acestor lucruri se află oameni care au uh, probleme extrem de mari. Am auzit, uh, am văzut exemple de uh, situații absurde care trebuie să fie uh, remediate um, pentru a pentru că este vorba aici de vieți omenești, sunt, este vorba de oameni care încearcă să intre în mod legal în Uniunea Europeană. Încearcă să intre în mod repetat, de exemplu, din, într-un scop legitim, pentru a-și dezvolta activitățile pe teritoriul Uniunii. Așadar, ar trebui să evităm imaginea care deja este răspândită că procedurile sunt uh, costisitoare, greoaie și de lungă durată. Acest lucru apare în toate documentele pe care le-am consultat, uh, proceduri costisitoare, de lungă durată, dacă obținerea unei vize, de asemenea un proced- o procedură lungă, costisitoare și greoaie. De aceea, Comisia ar trebui să faciliteze aceste obținerea de vize fără impact asupra securității. Trebuie să susținem această abordare printr-o versiune reformată care să includă o flexibilitate mai mare, ridicarea regulii că, ca solicitantul să fie prezent fizic la biroul consular pentru a putea folosi toate noile tehnologii în scopul optim de a nu necesita prezența fizică a solicitantului, asigurând astfel coerența liste de documente în ter- într-un termen mai scurt. Utilizarea amprentării și a noilor elemente. Acestea sunt detaliile tehnice ale dosarului pe baza informațiilor deja disponibile consulatelor în cazul solicitărilor repetate, așa numitele intrări și ieșiri repetate. Așadar, susținem propunerea și trebuie să lucrăm pe îmbunătățirea uh, cadrului actual. Închei prin a spune că ceva despre um, vizele umanitare care sunt uh, cele mai importante. Este un lucru la care m-am gândit foarte mult, am lucrat pe subiect și am ajuns la concluzia că revizuirea codului vizelor trebuie să evalueze dacă putem sau nu, eu consider că trebuie să o facem, trebuie să facem ceva cu acest instrument pentru a promova facilitarea acordării acestor vize umanitare. Motivul mm, pentru mine este foarte clar, avem uh, o rată foarte mare de victime în Mediterană, Uh, se spune că Consiliul face prea puțin, că nimeni nu acționează, însă ar trebui să ne gândim la ce am putea să facem în momentul în care codecidem asupra legislației europene. Aici avem ocazia de a ne asigura că totul că facem totul posibil pentru a împiedica pierderea de vieți omenești în larg. Închei. Sunt prevederi în codul vizelor actual care permit vize umanitare, însă mm, însă criteriile nu sunt clare. Există posibilitatea de a interpreta diferit criteriile în momentul mm, necesităților umanitare, însă nu există o regulă că un anumit fapt există criteriu pentru viză umanitară sunt totuși o serie de rezoluții adoptate de către Parlamentul European, pe lângă articolul 19 și 21 din codul vizelor actual, care menționează uh, posibilitatea emiterii unei vize cu uh, acoperire limitată uh, din motive umanitare. Brazilia a, aplică acest lucru în cazul Siriei. De ce nu putem să facem și noi acest lucru? Închei acum. Vreau doar să spun că cooperarea între consulate și facilitarea depășirii acestor proceduri greoaie și costisitoare este o uh, problemă care este bine rezolvată în acest dosar și sunt foarte dispus să colaborăm în continuare cu restul raportorilor din umbră și grupurilor politice uh, pentru a ajunge la cele mai bune soluții. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru am, către ambii raportori pentru că am schimbat ordinea de zi. Mi-asum responsabilitatea. Acum îl voi ruga pe domnul Ortefeu să reacționeze la acest rezumat făcut de domnul Lopez Aguilar, după aceea doamna Bonifoy da, va uh, vorbi pe vizele umanitare, după care în convorbitor, vă rog un minut sau două maxim, pentru că uh, trebuie să răspundă și comisia la multe întrebări care au fost ridicate și după aceea mai avem trei intervenții care trei intervenienți care vor reacționa la dezbatere. Pentru că în final va trebui să ascultăm comisia. Așadar, domnul Ortefeu și după aceea domnul, pentru a reacționa asupra ceea ce a spus domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc mai întâi scuze din partea colegului Becker, care ar fi trebuit să intervină, dar nu poate să fie prezent. Ar fi trebuit ca raportor să prezinte unele îngrijorări Domnul Becker, evident că ar dori să mulțumesc colegului Lopez Aghia și colegilor pentru cooperare. Aprobă abordarea raportorului în ce privește nevoia de a lăsa o marjă de manevră consulatelor în ce privește documentele de furnizat pentru o cerere de viză, ca și pentru cererea de a fi prezent în persoană. Sunt statele membre care asigură serviciilor consulare continuitatea în servicii din statele terțe. Iată de ce domnul Becker ar dori să cunoască poziția Consiliului în legătură cu reducerea termenelor propuse de către Comisia Europeană, în legătură cu vizele date la frontierele externe. Domnul Becker, ar dori să mulțumesc lui Juan Fernando pentru că a precizat clar în documentul de lucru cu astfel de procedură și CIDES n a trebuit să compromită procedura generală de acordare a vizelor și a garanțiilor pe care le prevede. Prin urmare, adresez în numele domnului Becker întrebarea următoare a Comisiei Europene. Cum poate să se asigure că persoane care solicită o astfel de viză nu vor ieși din statul membru care a eliberată acea viză, se poate garanta că un agent vamal sau uh, un uh, grănicer, o poliție de frontieră poate să verifice la frontieră ceva, în timp ce consulatul are nevoie de 15 zile să verifice același lucru. În anumite privințe sunt de acord cu domnul Becker și aș dori să pun aceeași întrebare comisiei și să se pronunțe în legătură cu aceste subiecte, în special obstacolele juridice la introducerea de vize umanitare în fața comisiei noastre libere. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, din păcate trebuie să plec, pentru că avem în Franța alegeri departamentale în uh, mai puțin de două săptămâni și trebuie să mă întorc în țară. Doream pur și simplu să reiterez solicitarea de a obține o analiză de impact. Am auzit și rezervele colegului Juan Fernando, dar vreau să-i mulțumesc pentru că a anunțat organizarea unei audieri în următoarele luni. Sunt cu totul de acord cu această părere. E important să avem acces la expertiza celor care pun în aplicare această legislație și a celor care beneficiază de pe mai. Prin urmare, cu toate scuzele pe care le prezint, dar am obligații pentru care trebuie să plec, <clears throat> toți cei care au întrebări se le adreseze biroului meu și desigur că o să răspund cât mai rapid posibil. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much and once again my Vă mulțumesc și, Juan, îmi cer scuze din nou pentru că, pentru că am schimbat ordinea a uh, punctelor uh, astăzi. Acum are cuvântul doamna Rafai. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Reforma codului de viză reprezintă o etapă crucială care ne va permite să îmbunătățim atractivitatea Uniunii Europene, menținând integritatea spațiului Schengen. Nici eu nu sunt pentru Europa fortăreață, ci pentru una deschisă. Sunt foarte sensibilă la subiectul vizelor umanitare și <clears throat> mulțumesc colegului Lopez Aguilar pentru intervenții de acum câteva momente. Subscriu la concluziile studiului pe care l-am publicat și care va fi prezentat. Statele membre au datoria să participe la dispoziții de vize umanitare europene în baza obligațiilor la dreptul de azil și dreptul refugiaților. 90% dintre persoanele care au nevoie de protecție internațională sunt uh, obligate să-și riște viața ca să ajungă în Europa. Și în această dimineață am văzut imagini îngrozitoare la televizor. În Marea Mediterană e o tragedie una după alta și nu putem ignora sursa problemei lipsa de bază legală pentru un acces legal și sigur în Uniunea Europeană. Această generalizare a vizei umanitare permite acoperirea acestei lacune. E doar una dintre posibilități care ar trebui să devină obligație pentru că, în mod clar, în codul de viză, pentru ca dreptul de azil să nu mai fie doar o iluzie. Am două întrebări pentru Consiliu și Comisie și sper să avem și răspunsurile. <clears throat> Două întrebări importante. <clears throat> Mai întâi pentru Consiliu. <clears throat> Mm, există mișcări de poziție între statele membre în legătură cu acest subiect și, în al doilea rând, pentru Comisie este gata să apere clar dispoziții obligatorii de vize umanitare în cadrul reformei codului de vize. Reamintesc o idee care a fost uh, sprijinită de nenumărator de comisarul Abramopoulos. Mulțumesc. Mulțumesc și acum îi dau ocazia și domnului Coelho să reacționeze foarte rapid, Poate puteți uh, respecta un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc uh, colegului nostru Aguilar și sunt de acord cu cele spuse de el în ceea ce privește uh, externalizarea serviciilor de acordare a vizelor în mod neadecvat. În plus, aș dori să spun că trebuie să ne asigurăm că acest cod al vizelor este pus în aplicare în mod coerent peste tot în Uniunea Europeană. În primul rând, este esențial să asigurăm încrederea reciprocă în zona Schengen. Acest uh, lucru poate fi atins doar dacă codul vizelor este unul uh, coerent. În plus, este esențial să dispunem de mecanismele de controlare a punerii în aplicare a acestui cod, după cum a spus domnul Aguilar, trebuie să ne asigurăm că regulile sunt respectate. Noul, uh, noul cod de evaluare Schengen va permite o evaluare mai adecvată și cred că după prima rundă de, a evaluărilor vom putea ști dacă avem nevoie de modificări uh, suplimentare sau nu și aș dori să subliniez și importanța propunerii privind uh, vis. Nu întotdeauna, uh, domnule președinte, vedem că se face propunerea folosirii sistemelor uh, existente deja, ținând seama de mecanismele care permit deja schimbul de informații și cred că putem profita la maxim și de vis din acest punct de vedere. Mulțumesc, Carlos. Și acum trecem la dezbaterea generală. Ska Keller are cuvântul. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și raportorilor. Suntem de acord cu această opinie exprimată deja. Ar trebui să facilităm uh, călătorilor uh, accesul în Europa, însă aș dori să adaug că nu este vorba doar de călătorii uh, care au o bună stare consolidată, dar și la studenți, trebuie să ne gândim la studenți, la cercetători și așa mai departe. Împărtășim multe din punctele regăsite în propunerea comisiei, nu le voi aminti pe toate. În același timp, împărtășim și îngrijorările raportorului privind externalizarea acestor uh, servicii, care reprezintă o mare problemă. Cred că trebuie să fim mult mai stricți în legătură cu acest fenomen al externalizării serviciilor, acordării vizelor. Pe scurt, vizele umanitare sunt importante uh, și pentru noi. Prea puține state membre recurg la acest instrument care ar putea uh, Uh, permite unor persoane să intre în mod legal și sigur în uh, Uniunea Europeană. Nu cred că avem nevoie de un număr imens de studii uh, despre cum ar putea funcționa un asemenea instrument și sunt de acord cu cele spuse de domnul Aguilar, avem nevoie de abordare armonizată. Există deja exemple în acest sens. Brazilia, care folosește acest instrument cu succes în relația cu refugiații din uh, Siria. Uh, refugiații care părăsesc Siria o fac din uh, motive întemeiate și ar trebui să ne gândim dacă nu ar fi oportun să permitem acestor oameni să intre în Uniunea Europeană fără a avea nevoie de o viză. Acesta deci este un lucru pe care ar trebui să-l analizăm și sper că situația va fi bunătățită prin uh, aceste două rapoarte. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Winberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi uh, subcintă și voi respecta timpul de vorbire pe care mi l-ați uh, acordat. Am dorit să vorbesc despre uh, visa umanitară în... Dar nu prea înțeleg care este tema dezbaterii noastre acum, vizele umanitare sau reformarea uh, regimului uh, uh, codului de viză. În ceea ce privește reformarea codului de viză, mi se pare că lipsește elementul securității, siguranței nu știu cum, uh, nu știu dacă există idei concrete pentru a consolida siguranța. Apoi ați, ați uh, eliminat uh, cerințele legate de deținerea unei asigurări de sănătate. Eu cred că avem nevoie de o evaluare a riscului pus de persoanele care cer o asemenea viză pentru a putea descoperi și potențial imigranți uh, ilegali și pentru a uh, fi atenți de a nu primi teroriști în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă cu persoanele care își părăsesc, își, care depășesc uh, perioada pentru care au primit uh, o viză și sper că vom avea suficient timp pentru a discuta uh, și aspectele de siguranță. Mulțumesc, care cuvântul doamna Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva cuvinte privind vizele de circuit. Cred că în acest moment oamenii de afaceri și alte categorii de călători uh, dispun deja de suficiente posibilități de a obține viză pentru a vizita Uniunea Europeană. Um, acest nou tip de viză, cred că uh, aduce cu sine uh, un risc de a fi abuzat uh, prea mult și cred că am ajunge, de fapt, la dublarea numărului de imigranți uh, ilegali. Mi se pare o propunere naivă din partea Comisiei uh, Europene, care aduce cu sine un risc de securitate major. Uh, Um, de unde știm că vor veni doar uh, turiști și uh, pensionari și nu uh, luptătorii pentru luptători ai statului islamic și care vor putea să circule liber în statele membre ale Uniunii Europene? Drept urmare, aș dori să întreb Comisia Europeană cum dorește să garanteze siguranța cetățenilor europeni și să împiedice abuzarea acestor vize de circuit. Mulțumesc, mai avem doi vorbitori. Dau cuvântul doamnei Stevens în primul rând. Um, Dumnezeu este raportor din umbră. Thank you, Chair. Uh, the... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Grupul politic CR, în general, salută propunerea Comisiei Europene, Europene, care cred că va contribui la reducerea uh, timpului pentru procedurile de a obține o viză. Există posibilitatea de a folosi un formular uh, de cerere a vizei uh, electronic sau interviuri. Sunt făcute posibile interviuri prin intermediul Skype. Astfel, vizitarea familiilor va fi mult mai uh, ușoară în Uniunea Europeană. Dincolo de câteva ajustări minore necesare, am identificat patru puncte în propunerea actuală a, a Comisiei Europene și în documentul de lucru prezentat de raportori. Eliminarea obligației de a deține o asigurare de sănătate. Uh, Eliminarea eliminarea necesității de a pune la dispoziții documente privind intențiile de a părăsi teritoriul și mijloacele de subsistență, noile, noile vize temporare la frontierele externe, așa numitele vize de aur, și, în fine, intenția raportorului de a permite emiterea uh, unor vize umanitare. Aceste puncte ne îngrijorează, însă, datorită faptului că nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să mă refer doar la ultimele două puncte. În primul rând, în ceea ce privește vizele de aur, Turciei i s-a cerut să-și alinieze politica acordării de viză cu cea a Uniunii Europene și să elimine acordarea acestor unor vize la frontieră. Uh, Turcia s-a conformat și mi se pare puțin ciudat ca acest sistem să fie reintrodus în Uniunea Europeană, de exemplu în Grecia, prin, uh, prin anumite uh, proiecte pilot, pentru că astfel un stat membru va putea lua decizii autonome, fără a respecta uh, niciun fel de criterii, acordarea de vize care vor fi valabile pentru toată zona Schengen. Singura uh, condiție este ca persoanele respective să se întoarcă în țările de origine. Cum putem fi siguri că acest lucru se va întâmpla dacă nu vom primi documente relevante și dacă nu sunt urmate uh, proceduri specifice? Nu ar trebui să uităm că în codul uh, vizelor uh, un spațiu uh, mare este dedicat tocmai acestui punct, condițiilor în care persoanele care au primit viză urmează să părăsească zona Schengen. În al doilea rând, mă îngrijorează intenția raportorului de a, uh, analiza oportunitatea acordării unor vize umanitare. Înțeleg foarte bine, domnule președinte, că acest punct urmează să fie discutat mai târziu astăzi, în momentul în care ni se va prezenta un studiu privind aceste vize umanitare. Cu toate acestea, aș dori să vă spun de pe acum că, din punctul nostru de vedere, codul de viză nu este instrumentul uh, prin care putem organiza uh, relocarea uh, refugiaților. În concluzie, sunt de acord cu ideea organizării unor audieri privind reformarea codului vizelor și pentru introducerea uh, vizelor de circuit. Domnul președinte, uh, ca regulă de, de procedură, întotdeauna doresc să dau uh, cuvântul raportorilor din uh, umbra. Uh, doamna uh, Cora, domnul Cora din partea FDD, aș dori să respectați uh, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să respect cele două minute. Aș dori să mulțumesc domnului Lopez Aguilar pentru munca dumnealui. În mare măsură sunt uh, de acord cu cele spuse în documentul de lucru. Suntem de acord cu simplificarea codului vizelor pentru că acest lucru ar permite o mai bună gestionare a, a zonei uh, Schengen în ceea ce privește vizele umanitare, există un număr mare de imigranți care doresc să ajungă în uh, Europa și vedem câte tragedii se petrec pe, uh, pe Marea Mediterană. Comisia uh, afirmă că partajarea poverilor nu funcționează foarte bine și că această viză umanitară ar trebui să ne ajute să uh, depășim uh, situația generată de regulamentul uh, de la Dublin. Această propunere, din punctul meu de vedere, nu este suficient de ambițioasă pentru că nu permite folosirea vizelor Schengen în uh, scopuri uh, umanitare. Există uh, mulți oameni care probabil vor ajunge mult mai ușor pe, pe țărmurile Europei, din punctul de vedere al partajării sarcinilor, cred că avem nevoie de un cod specific în acest sens, în ceea ce privește viza de circuit. Această viză mi se pare o idee foarte bună, pentru că va permite anumitor categorii de persoane care au interese legitime de a se afla în Europa, să viziteze Europa, turiști, studenți, artiști, oameni de afaceri și așa mai departe, este un instrument care va contribui la consolidarea siguranței în Europa, așa cum a spus și domnul Artef. Circulația persoanelor cred că va fi uh, mai bine controlată și vom uh, depăși arbitrarul care se manifestă astăzi. Nu cred că foarte mulți teroriști se vor deghiza ca fiind artiști pentru a veni în Europa. Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, Comisiei Europene. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte ca să vă spun cinstit, sunt uh, disperat. Nu sunt foarte puternic sau bun la matematică, dar cred că cel puțin 25 de probleme importante și întrebări au fost ridicate aici. Nu știu cât timp mi acordați ca să răspund. O să mai avem o dezbatere. Dar ideea uh, Comisiei Europene disperată e ceva foarte interesant E partea fișei postului nostru să vă facem cât mai disperați. Deci, vă rugăm să răspundeți la întrebările cheie pe care vi le-au adresat cei doi raportori. Și apoi dați dovadă de creativitate. Și, nu știu, cam în 8 sau 9 minute sunt convins că o să reușiți să răspundeți. Mi se aduce aminte că vom mai avea și alte dezbateri și schimburi de păreri. <clears throat> ar ajuta să spunem că prezentarea proiectului de raport și o mini-audiere pe 16-17 iunie. Termenul pentru amendamente 17 iulie, examinarea amendamentelor 3 septembrie și votul în libe pe 13 octombrie. Deci vor mai fi discuții. Deci începeți acum. <clears throat> mai avem și un oaspete să zicem, aveți uh, cam 10 minute la dispoziție. Hai să zicem 8 sau 9, nu chiar 10, să vedem. Dacă toată lumea vrea să vă taie bere gata, vă mai lăsăm, dar nu mai mult de 10 minute. Dar cât mai pe scurt și la obiect, pentru că s-au pus întrebări foarte concrete și mi le-am notat, așa că o să verific. Da. Mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte amabil. Nu știu dacă mi-ați redus sau nu disperarea. Mai întâi să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru discuții foarte interesante pe care le-am avut în legătură cu cele două propuni și cele două rapoarte <clears throat> care sunt pe masă. Documentele de lucru sunt într-adevăr o bază bună pentru continuarea activității la aceste propuneri ale Comisiei. Mai întâi să spun poate câteva cuvinte în legătură cu codul de viză. Hmm. Comisia observă cu plăcere că domnul Lopez Aguiar este în mare măsură de acord cu abordarea de bază pe care a urmat-o Comisia. Sunt câteva subiecte, cum ar fi cel legat de externalizare. Am auzit mai mulți oameni care au intervenit spunând că e ceva foarte rău Externalizarea e o problemă uriașă. Nu asta crede și Comisia. Externalizarea are un impact extrem de pozitiv, în special asupra solicitanților de vize, pentru că externalizarea permite ca birourile să <clears throat> ajungă mai aproape de locul în care sunt solicitanții și nu doar să fie consulate în capitala unor țări terțe, țări importante. Numele Comisiei nu cred așadar că ar trebui să privim ca externalizarea în sine ca fiind o problemă. Însă, în propunerea de reformare, prevedem o obligație ca statele membre să prezinte anual un raport în legătură cu utilizarea externalizării și monitorizarea externalizării. <clears throat> monitorizarea furnizorilor uh, sau prestatorilor externi. Nu e obligație în codul de viză. Și pe lângă mecanismul de valoare Schengen, o să ne ajute să verificăm dacă externalizarea funcționează în conformitate cu obligațiile legale. Apoi să trec la viza în circuit și apoi ceva despre viza umanitară în încheiere. Raportorul în documentul de lucru ridică multe chestiuni justificate. Ca să răspund scurt, în numele Comisiei aș spune că avem răspunsuri foarte bune. Raportorul vorbea sau se referea la ideea dacă nu creăm ceva cu totul inutil, ceea ce în franceză cheamă uzina gaz. Răspunsul meu este nu și poate că ar fi bine să ne gândim la situația actuală situația actuală oare nu e o situație în care există lucruri inutile? Cred că suntem cu toții <clears throat> cu existența unor categorii de cetățeni care au interes legitim de a veni pentru mai mult de 90 de zile, în 180 de zile în zona Schengen. Artiști, turiști, cercetători, mai știu eu ce. Nimeni nu contestă faptul că au un interes uh, legitim. În prezent nu există nimic drept cadru legal să se asigure pentru <clears throat> cei care solicită vize în țări terțe. Statele membre eliberează succesiv vize Schengen și unii stau între 9 luni și un an cu patru vize Schengen, dar ceea ce nu corespunde achiului vizelor. Trebuie să depui patru cereri și de patru ori autoritățile consulare trebuie să examineze. Să vă dau un singur exemplu și vrem să înlocuim cu o singură viză care să acopere toată perioada de până la un an. Și în baza, ce privește baza legală, desigur că pot să intru în mai multe detalii, dar în tratatul de la Lisabon, limitarea șederii scurte la trei luni în spațiul Schengen a fost ștersă e ideea de a permite legiferarea um, pentru persoane care vor să vină în spațiul Schengen să circule pentru perioade mai lungă decât uh, perioada inițială de trei luni. Comisia nu are îndoieli că, într-adevăr, avem baza legală. Apoi s-a pus o întrebare legată de valoarea de impact și insistența domnului Ortefe de a se face o nouă evaluare de impact. Bine, domnule președinte, aș sugera să-l contactăm bilateral pe domnul raportor ca să-i explicăm mai detaliat ce e în actuala evaluare de impact și corespunde cu cele două propuneri. Desigur deci, că evaluarea de impact trebuie să se bazeze cât mai mult pe dovezi. Ce am făcut a fost să solicităm reprezentanților din sectoare diferite, care sunt costurile legate de absența vizei în circuit. Și aceste exemple sunt utilizate în studiu, dar nu sunt singurele. Studiul nu este dictat de factori implicați care ne-au informat. Avem multe alte cifre care au fost utilizate în valoarea de impact și <clears throat> vă stau la dispoziție și pot să explic domnului Ortefe. Și nu credem că e nevoie să se facă o nouă evaluare de impact în acest sens. De asemenea, în legătură cu securitatea, unii au spus și fac un rezumat că viza în circuit deschid o ușă nouă pentru migrație ilegală. V-aș invita să vă mai uitați la condițiile care trebuie îndeplinite pentru a obține o astfel de viză în circuit sunt mult mai stricte, mult mai greu de îndeplinit decât condițiile pentru a obține o viză Schengen obișnuită. Cred că cineva care vrea să trișeze, să încerce să intre pe baza unei vize și apoi să dispară sau să stea mai mult, o să încerce mai degrabă cu viza Schengen obișnuită și nu o să prefere o viză în circuit. Apropo, în ce privește securitatea, ar trebui să vă atrag atenția asupra faptului că astăzi cei care sunt scutiți de vize pentru șederi scurte în baza acordurilor bilaterale la care s-a referit domnul OTF pot să rămână indefinite în spațiul Schengen. Există țări terțe care au 20 de acorduri de scutire de viză, majoritatea de prin anii 50 sau 60 din secolul trecut și pe acea bază de 20 de ori 3 luni plus 3 luni, 63 de luni de prezență în spațiul Schengen în baza unui acord de ședere scurte. Acesta e un sistem care nu mai e logic având o astfel de politică comună în materie de vize. Numărul de acorduri încheiate cu zeci de ani în urmă ar trebui să fie decisive pentru a defini drepturile cetățenilor din state terți. Apropo, nu denunțăm acordurile bilaterale, ci vrem doar să ștergem o dispoziție care spune că un stat membru poate să prelungească șederea în spațiul Schengen pentru perioada definită în acordul bilateral în baza vechilor acorduri bilaterale încheiate înainte de <clears throat> începerea spațiului Schengen. În ce privește așadar problemele de relații externe menționate, Trebuie să vă spun că majoritatea statelor terțe vizate nu le recomandă călătorilor să utilizeze acele acorduri bilaterale. Japonezii și americanii spun, dacă vă duceți în spațiul Schengen, e trei luni și nu mai mult, deși în baza vechilor acorduri bilaterale ar putea să ceară mai mult. Așadar, impactul nedenunțării acordurilor, dar delimitarea șederii scurte în spațiul Schengen, eliminarea articolului 20 alineatul 2? Nu credem că asta ar duce la vreo dramă în relațiile externe cu statele terțe în general. Și un ultim cuvânt despre vizele umanitare. După cum știți, Comisia se gândește într-adevăr la modalități legale de le permite celor care au nevoie de protecție să vină în Uniunea Europeană Există reașezările, relocările. Ar trebui aici mai degrabă să vorbim despre permise și nu vize umanitare, pentru că adesea, dacă vorbim despre vize umanitare, se consideră că viza Schengen ar rezolva problema. Îmi pare extrem de rău, domnule președinte, dar asta nu e părerea Comisiei. Viza Schengen există pentru șederi scurte avute în vedere. Dacă cineva are nevoie de protecție, asta nu corespunde cu conceptul de ședere scurtă, pentru că vin pentru protecție pentru o perioadă mai îndelungată de timp și întreaga structura vizei Schengen nu corespunde situației. De exemplu, dacă vreți să veniți pentru o ședere de scurtă durată, trebuie să depuneți cererea într-un stat membru care e statul membru de destinație principală. Ce înseamnă dacă cineva are nevoie de protecție, poate să aleagă statul membru care oferă cea mai mare protecție și apoi spune depun cererea de viză Schengen acolo și trebuie să-l accepte? Ar trebui apoi să creăm contingente de vize Schengen pentru astfel de situații sau toată lumea să poată cere astfel de vize și apoi să li se permită accesul, suntem de acord că ar trebui să ne gândim la permise umanitare pentru a crea un acces legal. Dar nu credem că e în contextul reformării codului de vize că se poate identifica o soluție. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, domnule Claisten și pe o notă puțin mai serioasă decât schimbul anterior pe care l-am avut mhm. și în ce privește dezbaterea de astăzi foarte intensă cu colegii care reflectă importanța acestor chestiuni. Aș vrea să mai avem un schimb de păreri la LIBE în calendarul deja precizat, dacă ați putea reveni și să avem mai mult timp atunci ca să răspundeți concret de alte întrebări care s-au pus am avea o discuție acum cu privire la vizele umanitare, dar evident că prin acele răspunsuri ați lansat unele aspecte la care membrii vor dori să pună întrebări suplimentare. Dar nu avem acum timp suplimentar. Deci vom programa un alt schimb de păreri în legătură cu acele chestiuni legate de codul de vize, vizele umanitare. Cum vom avea o discuție, dar nu în contextul cu comisia. Deci o să programăm un alt schimb de păreri. Vă mulțumesc așadar pentru că ați încercat să răspundeți la cât mai multe întrebări și mă bucur că ați putut să faceți acest lucru. Mulțumesc colegilor și în special raportorilor și raportorilor din umbră. Așadar, dragi colegi, acum trecem mai departe la punctul 6 pe aceeași linie un studiu privind vizele umanitare, opțiune sau obligație, o prezentare a studiului de Masuri Gambin Nielsen și cercetător independent uh, din Danemarca. Studiul pe care l-a prezentat doamna Ula Iben Jensen, cerut de coordonatorii și de patronate politică privind drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, a fost realizat în colaborare cu Centrul pentru studii de politică europeană e de un interes deosebit și ne-am mai referit la asta în dezbaterea noastră mai devreme. Așadar, doamna Ula Iben Jensen are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. And thank mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că m-ați invitat să prezint acest studiu. Este o adevărată onoare pentru mine. Uh, scopul acestei prezentări este să vă prezint rezultatele cheie ale studiului și să punem accentul pe unele dintre schimbările care pot să fie aduse codului vizelor. În primul rând, dați-mi voie să fac câteva observații generale în legătură cu sistemul actual. În momentul actual, o viză umanitară este, are o validitate teritorială limitată, deci este valabilă într-unul sau mai multe state membre, dar nu toate. Există articolul 25.1 care uh, oferă derogări uh, de la criteriile pentru vize Schengen. În același timp, articolul 19.4 are derogări de la uh, cerințele de uh, admisibilitate din motive umanitare în motive de interes național acestea au uh, efectul unui filtru și articolul 25.1 este prevederea care permite posibilitatea de a emite vize umanitare cu uh, uh, valabilitate teritorială limitată sau LTV. Dacă ne uităm mai îndeaproape pe scurt la definiția vizelor umanitare, termenul vize umanitare în, princip, în principiu se referă la vizele emise din motive umanitare și datorită obligațiilor internaționale. Și notez aici că criterii umanitare, ă, criteriile umanitare nu sunt definite de către ă, dreptul internațional. Trecem la rezultatele cheie ale studiului încep prin o um, prezentare a celor două concluzii principale. În primul rând, este că codul vizelor rămâne neclar și nu are o procedură separată pentru vizele umanitare, după cum uh, ați remarcat și dumneavoastră. A doua concluzie este că statele membre au implementat o serie de regimuri umanitare, însă nu doresc să susțină un regim comunitar în acest sens. Dacă ne uităm la prima concluzie, că lucrurile sunt neclare și de asemenea că acest lucru ne arată ar, la, imaginea de la pagina 24 a studiului care ne arată o procedură destul de neclară și complexă. În practică, această procedură LTV, unde aceste solicitări sunt examinate prin procedurile obișnuite, înseamnă că un potențial solicitant de azil care fuge de un conflict într-un stat terț și dorește să primească o viză Schengen, Uh, nu poate să solicite o viză umanitară, însă poate să menționeze protecția ca motivul principal al solicitării sale. Și după aceea, statul membru hotărăște dacă o viză Schengen în forma unei vize LTV poate să fie emisă. Să spunem că un azilant depune o solicitare însă documentele sale nu sunt conforme sau nu are fondurile corespunzătoare care se poate întâmpla în cazul persoanelor care vin din zone de conflict. În principal, ă, atunci solicitarea de viză este declarată inadmisibilă datorită neîndeplinirii criteriilor. Însă, articolul 19.4 spune că autoritățile pot să deroge ă, motivele de admisibilitate, din motive de interes național sau umanitar, dar nu datorită obligațiilor internaționale, după cum am văzut la începutul prezentării. Așadar, dacă azilantul potențial este aplicat, dacă cererea lui este eh, declarată inadmisibilă, asta înseamnă două lucruri. În primul rând, înseamnă că acest uh, solicitant nu are dreptul de recurs pentru că nu, acest lucru nu există în regulament. În al doilea rând, uh, procedura de emitere a uh, vizei LTV menționează la articolul 25.1 obligațiile internaționale, însă potențialul azilant, deja a fost exclus de la, din procedură pentru că solicitarea sa a fost declarată inadmisibilă conform articolului 19.4. Un alt exemplu de incoerență uh, ar putea să fie situația uh, a celor uh, cetățeni din statele terțe care trebuie să solicite o viză Schengen pentru a primi tratament. Mm, se depune o solicitare de viză și motivul este menționat ca fiind medical. Din nou, să presupunem că documentele nu sunt corespunzătoare sau nu are fondurile necesare. Din nou, autoritățile naționale pot să aloce o derogare din motive umanitare sau din motive de interes național, conform articolului 19.4. Să spunem așadar că această persoană grav bolnavă își vede acceptată solicitarea din motive umanitare și solicitarea este ulterior procesată. Ar părea logic ca autoritățile să emită o viză LTV pentru această situație, pentru că autoritățile deja au recunoscut că există o urgență umanitară suficient de gravă pentru a îndeplini criteriile de Uh, pentru a deroga de la o criterie de admisibilitate. De a, însă acest lucru nu este foarte clar. Dacă aplica, solicitantul primește o asemenea viză, nu este clar dacă viza a fost acordată uh, sub ce procedură a fost acordată viza, pentru că există mai multe proceduri pentru vizele LTV. După aceea, ce se poate face în acest sens? Recomandări pentru a rezolva aceste incoerențe și neajunsuri identificate în prima concluzie, în ceea ce privește codul vizelor, recomandarea numărul, numărul 6, 7 și 8 oferă sugestii. Dacă le examinăm, recomandarea numărul 6 sugerează că ca Parlamentul să ceară prevederi mai coerente pe vizele umanitare, ar însemna, de exemplu, că obligațiile internaționale ar trebui să fie adăugate listelor motivelor de derogări la articolul 19.4 pentru a evita impactul negativ potențial al, uh, de filtru al articolului 19. În plus, studiul sugerează, în recomandarea numărul 7, ca Parlamentul European să solicite o uh, procedura vizelor independentă și uh, clară în ceea ce privește vizele umanitare în codul vizelor. Ideea este ca aici să uh, această, ca procedura pentru vizele umanitare să fie una separată și independentă și să trebuiască și să necesite o evaluare conform articolului 25.1 și 19.4, dacă este justificat să se facă derogări din motive umanitare sau uh, datorită obligațiilor internaționale. O asemenea procedură ar putea să fie articulată în, într-un mod similar celor din, din codul vizelor în cazul procedurilor pentru vizele obișnuite. Trecem la recomandarea numărul 8, ca Parlamentul European să ceară specificarea unui drept de recurs în cazul de refuzare a un, acordării unei vize umanitare, ca și în cazurile de non-admisibilitate, pentru a asigura o protecție juridică solicitanților. A doua concluzie cheie a studiului, statele membre au implementat o serie de scheme pentru vize umanitare, însă uh, Uh, au reținere în legătură cu o schemă comunitară. Aveți aici uh, imaginea 5, uh, cea care se găsește la pagina 49. Această hartă ne arată că 16 state membre au scheme pentru vize umanitare, fie naționale, uniforme Schengen sau vize LTV cu aplicare teritorială limitată. Aceste vize umanitare au fost însă acordate în, în principal în, în cazuri excepționale. Din informațiile disponibile nu este foarte clar ce fel de viză s-a acordat de către un stat membru. De aceea, pentru a prezenta o imagine clară a procedurilor, Uh, am inclus aici uh, practicile naționale în legătură cu vize pe termen lung și uh, vize Schengen pe termen, pe termen scurt, precum și vize LTV Schengen. Nu avem o imagine coerentă și la zi a situației, ceea ce ne face foarte dificilă evaluarea uh, felului în care statele membre utilizează sistemul de vize umanitare. Știm, cunoaștem numărul de vize LTV, în jur de 300 de mii, emise în 2012 de către statele membre, însă nu cunoaștem motivele uh, de emitere a acestor vize. Acest lucru este consecința faptului că, în momentul de față, statele membre uh, uh, trebuie să trimită statistici doar în legătură cu numărul de vize. Am obținut date, în schimb, din alte studii care sunt uh, uh, menționate la paginile 14 și 15. În concluzie, concluziile noastre sugerează că mai mult de jumătate din statele membre recunosc, recunosc că există necesitatea unei schime pentru vize umanitare, însă susținerea politică uh, nu există, după cum a arătat și Comisia. Există constrângeri cum ar fi uh, partajarea sarcinii, emiterea vizelor umanitare Uh, care trebuie să fie luate în considerare în momentul redactării legislației. Trebuie să ținem însă cont și de drepturile fundamentale ale solicitanților din statele terțe. Ce se poate face pentru a promova utilizarea vizelor umanitare? Avem recomandările 1, 2, 3 și 4 care se referă la problemele mai generale legate de abordarea migrației și controlului frontierelor. Recomandarea numărul 12 face trimitere specific la un mecanism de monitorizare. Sugerează ca statele membre, ca Parlamentul European să solicite înființarea unui mecanism de monitorizare a informații și uh, partajarea informațiilor legate de aceste vize. Pentru că există deja asemenea mențiuni în codul vizelor, uh, Um, se solicită statelor membre să adune date și statistici care să fie transmise. Uh, ar put, am putea include numărul de solicitări pentru vizele TV și numărul de vize acordate, motivul, ar fi o abordare mai coerentă. În plus, am aduce, s-ar aduce o claritate mai mare în cod, ținând cont de anumite deficiențe ale codului menționate anterior, care ar putea să uh, ajute statele membre în clarificarea procedurilor. Vă mulțumesc, o prezentare foarte interesantă. Este foarte clar că problema vizelor umanitare este de mare interes pentru deputați. Există în continuare o dezbatere în legătură cu ceea ce poate face Uniunea Europeană. Nu avem programată o dezbatere în urma urmă, în dez, în prezentării dumneavoastră și acum avem situația în care avem un uh, raport al doamnei Grisbe care trebuia să fie discutat deja la ora 10, deci este o situație uh, Eh, extrem de nesatisfăcătoare pentru că sunt sigur că colegii mei ar dori să vă pună întrebări. Mă, o privesc pe doamna Grisbeck. Nu vreau să am o confruntare cu secretariatul care mi-a făcut lobby în ultimele 40 de minute. Eu vă propun următorul lucru. Cu domnul Lopez Aguilar și documentul de lucru, vom programa un schimb de opinii suplimentar în comisia noastră pe care și îl doresc, doresc deputații în legătură cu vizele. care va fi programat foarte curând pe ordinea de zi. Câțiva colegi au solicitat să intervină, însă secretariatul va protesta dacă accept intervenții din sală. Natalie, trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acum. Domnule președinte, dat fiind că avem putem să dezbatem și să întârziem un raport putem să dezbatem acest raport, care este cel puțin la fel de important ca și al meu. Eu sunt de acord să rămân mai târziu decât uh, era programat. Bineînțeles că amânăm toate celelalte puncte. După cum uh, doriți să um, scurtez uh, timpul de dezbatere pe raportul meu, acest lucru nu l-aș dori. Mulțumesc, Natalie pentru această ofertă, dar nu mi-aș fi dorit asta. Aș, aș dori ca francezii să își rămână, să rămână conform stereotipului și să nu încerc, încerce să ne ajute. Trebuie să trecem mai departe. Voi încerca să fiu foarte clar cu domnul cu documentul de lucru al domnului Lopez Aguilar. Vom uh, avea un schimb de opinii pentru că avem nevoie de o dezbatere corespunzătoare în legătură cu vizele. Ați văzut acest lucru cu punctele cheie. Avem un studiu pe care l-am comandat, care reflectă uh, realitatea și trebuie să-l discutăm în mod corespunzător. Am avut câteva intervenții pe vizele umanitare în uh, dezbaterea inițială, care s-a prelungit cu 45 de minute în plus, a fost o dezbatere extrem de substanțială. Au intervenit toți raportorii din umbră și mulți alți deputați, deci cred că uh, ați ascultat și dumneavoastră uh, câte ceva din dezbaterea respectivă. Avem raportul și trecem la punctul următor cu promisiunea că vom programa un schimb de opinii suplimentar în legătură cu documentul de lucru și în legătură cu acest studiu. Vom, voi discuta acest lucru cu coordonatorii luni la Strasburg. Cu această promisiune trecem așa, mulțumim, bineînțeles, doamnei Ibeniens pentru prezentare și pentru raport, doamna Jensen. Stimați colegi, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezentat la proces, prezent la proces în cadrul procedurilor penale. reamintesc că directiva actualizează directivele uh, trecute din uh, foaia de parcurs, a Consiliului. Propunerea actuală a fost prezentată împreună cu alte două propuneri care vizează copiii și prevederile penale în ceea ce privește asistența juridică. Prezumția de, nevino, prezumția de nevinovăție este un drept esențial și de bază în procedurile penale mod, actuale și în orice democrație bazată pe drepturile fundamentale. Îi dau cuvântul în primul rând doar de doamnei raportoare Grisbeck și după aceea raportorilor din umbră. Doamna Natalia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, Claude, stimați colegi francezii nu vor greuna lucrurile, voi încerca să fiu foarte succintă pentru a permite o dezbatere bogată, sper, pe această propunere de directivă care vrea să consolideze propunerea Comisiei în ceea ce privește prezumția de nevinovăție la începutul lui februarie am prezentat primul proiect de raport care are un obiectiv foarte general, dezvoltat ulterior și consolidat de 44 de amendamente depuse în ceea ce privește respectarea drepturilor. Termenul pentru amendamente a fost amânat la cererea anumitor colegi și între timp, mai mult de 180, sau de fapt 180 au fost depuse. Mă bucur de interesul pe care l-a suscitat uh, dosarul și mă bucur de mă bucură implicarea uh, foarte activă a numeroși colegi care lucru care dovedește importanța directivei și a principiului. Ați spus, ai spus, Claude, este vorba de un principiu și un drept fundamental. Eu aș face o legătură cu declarația dreptului omului și a cetățeanului care stabilia dreptul prezumția de nevinovăție ca unul dintre principiile de bază ale dreptului penal. Este vorba de dreptul la apărare, Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba de garantarea unui proces echitabil, posibilitatea de a se evita aplicarea arbitrară și abuzurile în procedurile penale. Foarte rapid, linia care se poate vedea în aceste numeroase amendamente și multe dintre amendamentele raportorilor din urmă, cărora le mulțumesc pentru implicarea lor, uh, grupează patru idei principale. O mai mare protecție juridică, uh, ceea ce merge în sensul propunerii inițiale a directivei de consolidare, o propunere a Parlamentului care să consolideze abordarea Comisiei, o directivă ambițioasă și care să uh, armonizeze prevederile din statele membre în sus și nu în jos. Pentru a, fără a intra în detalii în legătură cu amendamentele care, au, uh, care îmbunătățesc și doresc să consolideze textul fără a fi exhaustivă. Am, doar, am, am primit versiunea în franceză a amendamentelor doar ieri seară, câteva comentarii, 7-8 uh, observații rapide. Uh, nu voi intra în conținutul tuturor celor 120 de amendamente. În primul rând, majoritatea colegilor care au depus amendamente susțin propunerea din proiectul de raport de a extinde când domeniul de aplicare al directivei. Spun că este important să se includă persoanele juridice în text, pentru că și persoanele juridice pot să fie supuse unor sancțiuni penale în dreptul european și trebuie să beneficieze așadar de același uh, drepturi conform principiului paralelismului. Se vizează de asemenea procedurile administrative cu eh, efecte penale în eh, acord direct cu jurisprudența Curții Drepturilor Omului. Alte amendamente insistă asupra momentului de aplicare a directivei și a momentului în care încetează să se aplice. Mă bucură de asemenea amendamentele care vizează eliminarea considerentului 17 în legătură cu obținerea probelor prin constrângere, unde se spune foarte clar că constrângerea este interzisă, lucru evident pentru noi toți la Comisia Libe, dar uh, nu este rău să apară negru pe alb. O a treia observație, multe amendamente vizează conținutul articolului 4, un articol principal care se referă la prezumția de nevinovăție. Este vorba de interdicția unei declarații de autoculpabilizare prematură. Acest principiu este încălcat în mod curent Amendamentele reamintesc interdicția declarației de culpabilitate înainte ca persoana să fie declarată vinovată. Se adaugă aici garanții suplimentare și se evocă posibilele um, legături cu prezumția de nevinovăție încălcate de către mass media. Este vorba de găsirea unui echilibru între libertatea presei și protecția cetățenilor. Lucru foarte important. Aceste idei erau deja prezente în raport și mă bucur că amendamentele vizează să consolideze aceste elemente subtile, dar utile. În al treilea rând, multe amendamente care consolidează ideea includerii într-un text juridic în plan penal al uh, principiului inversării sarcinii probei. Uh, o, această interdicție uh, care este susținută de mm, o largă jurisprudență. Alte amendamente aduc uh, adăugiri articolelor 6 și 7, dreptul de a rămâne păstra tăcerea, o propunere inovatoare în această directivă, uh, dreptul de a, a nu se autoincrimina și dreptul de a nu coopera. Amendamentele îmbunătățesc textul combinând uh, toate elementele doresc și sper că vom reuși la o bună redactare a acestor articole 6 și 7. Și unul dintre punctele care, la care țin foarte mult în acest text este problema probelor obținute cu încălcarea dreptului de um, a nu se autoincrimina și dreptul de a nu coopera, dreptul de a păstra tăcerea, care este un drept irrevocabil. Aici există un consens al raportorilor din umbră că am uh, reușit să facem pași foarte importanți și sunt aproape de sfârșit. Există o serie de amendamente care introduc elemente interesante um, inedite în directivă în ceea ce privește prezentarea persoanei, uh, prezența persoanei audiate sau interogate, uh, mai mult mm, problema înregistrării audierilor, puncte foarte interesante care sunt idei foarte bune în organizarea procedurii și pe care sper că vom reuși să ajungem la um, Mm, versiuni acceptabile. Anumite amendamente, uh, din contră, uh, vizează scăderea garanțiilor acordate suspecțiilor, însă, bineînțeles, vă rămân la dispoziție pentru rămân la dispoziția tuturor pentru a găsi un punct comun și uh, voi propune uh, o prim, un prim, să vă propun să grupăm amendamentele și să avem o primă discuție săptămâna viitoare. Poate că va fi un lucru destul de complex, însă sper că vom reuși să găsim împreună formulări comune care să convingă, convină tuturor pentru a fi pregătiți de trialog. Este vorba de, vorba de o propunere importantă și cu atât mai importantă acum cu cât în Uniune se insistă prin diverse contacte pe care le-am avut, se asistă, de fapt, la o anumită erodare a principiului prezumției de nevinovăție. Așadar, propunerea de directivă vine la timpul cel mai oportun. Vom avea un raport Mm, scurt, mai scurt decât intervenția mea, un raport foarte clar care să arate foarte clar uh, ambiția Parlamentului. Vă mulțumesc și sper că nu am avut o intervenție extrem de lungă, nici măcar 10 minute. Nu, nu, nu, prezumția de nevinovăție și este un lucru atât de important Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Natalie. To- toți aportorii din umbră sunt prevenți, prezenți și vom avea o discuție corespunzătoare din, din partea PPE-ului. Uh, o reprezintă pe raportarea din umbră, doamna Bosco. I'm not familiar with Mrs. Bosco. Thank you very much. Yes. <laughs> it gently because I'm not familiar with it. Sorry. Yes. Doamna Vasca, vă rog. Vă mulțumesc. În numele lui King Gal, raportarea din umbră din partea grupului PPE, aș dori să vă citesc mesajul dumnei. În primul rând, își cer scuze, însă a trebuit să participe la o întâlnire a biroului Am dorit să mulțumim raportorului pentru munca depusă până acum. Obiectivul final al eforturilor noastre este de a garanta un proces uh, echitabil tuturor cetățenilor Uniunii Europene prin garantarea dreptului la apărare din garantate de tratatele de funcționare a Uniunii Europene, de Carta Europe de CEDO. dreptul mare. salutăm modificarea propunerii Comisiei Europene în sensul unei mai bune protejări a drepturilor persoanelor acuzate și suspectate în Europa. Însă nu ar trebui să exagerăm cu drepturile persoanelor acuzate astfel încât să punem uh, în pericol uh, rolul autorităților de punere în vigoare a legii. Principiul prezumției de nevinovăție trebuie respectat, însă nu pentru a împiedica procedurile penale. Sprijinim introducerea unor standarde minime care să ajute la consolidarea încrederii reciproce între sistemele judiciare din statele membre. Un exemplu bun al echilibrului pe care ni-l dorim este exercitarea dreptului de a păstra tăcerea pe de-o parte, și de a ține cont de comportamentul cooperativ al unei persoane uh, suspectate sau acuzate în momentul în care se impune uh, o sancțiune concretă. Este important să găsim acest echilibru între drepturile persoanelor uh, suspectate și acuzate, fără a afecta în mod negativ desfășurarea procedurilor penale. Trebuie să garantăm nevinovăția cetățenilor noștri până când se dovedește contrariul și să garantăm funcționarea eficientă a sistemului judiciar în Uniunea Europeană. Există foarte multe puncte vis-a-vis -vis de care avem aceleași păreri ca și raportorul. De exemplu, directiva trebuie să facă trimiterea în continuare la Convenția Europeană privind drepturile omului, la Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, la Convenția Internațională privind drepturile civile și Declarația Universală privind drepturile omului. Suntem de acord, de asemenea, cu acest concept potrivit căruia sarcina probii trebuie să revină acuzării, astfel încât acest lucru trebuie să funcționeze în favoarea persoanelor acuzate. Același lucru este valabil și uh, pentru protejarea persoanelor suspectate față de obligativitatea de a publica informații în mass media. Ținând cont de importanța acestui dosar, salutăm uh, intenția raportorului de a redacta amendamente de compromis și vom contribui în mod constructiv la, la redactarea acestor amendamente. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că o reprezentați pe doamna uh, Kinga Gal. Acum, în numele Socialiștilor și Democraților, are cuvântul doamna Zipel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții suntem de acord în ceea ce privește lipsa de aspecte concrete în propunerea făcută de Comisia Europeană atunci când vine vorba de asigurarea uh, dreptului de a fi prezent la un proces pentru persoana acuzată. Mă bucură, drept urmare, că doamna Natalie Grisbeck a, in, a introdus foarte multe asemenea modificări în proiectul de raport și cred că în uh, domeniile principii uh, fundamentale trebuie să fim de acord că atunci când există îndoieli, trebuie să se ia o, de, o decizie în favoarea acuzatului și că toate dovezile care uh, sunt colectate în mod ilegal nu trebuie să fie permise, nu trebuie să fie admise într-un proces și amendamentele mele trebuie înțelese în acest sens de a completa uh, Uh, amendamentele foarte bune propuse deja de raportor. Încheierea unui uh, proces trebuie să aducă cu sine clarificarea uh, vinovăției și până în momentul respectiv toate aceste drepturi procedurale trebuie să fie respectate. Deseori însă vedem că acest drept privind uh, prezumția de nevinovăție, cel puțin în afara instanțelor, prin transmiterea unor informații uh, în mass media, toate aceste informații subminează tocmai prezumția de nevinovăție. Tocmai de aceea trebuie să găsim definiții potrivite pentru declarații publice, declarații în general, și apoi uh, trebuie să clarificăm și cum este prezentată o persoană acuzată în fața unui tribunal, de exemplu, faptul că uh, poartă cătușă nu înseamnă că este uh, vinovat. Și în plus, statele membre trebuie să garanteze că aceste asemenea informații nu ajung în exterior și că uh, Um, în uh, exteriorul unui uh, tribunal uh, nu se calcă în picioare prezumția de nevinovăție. Pentru o persoană acuzată nu trebuie să se ajungă la daună pentru că, din motive întemeiate, de exemplu, nu a putut să participe la Uh, la un termen de judecată. Desigur, avem nevoie de, de proceduri uh, specifice și de o informare adecvată a drepturilor care uh, țin de, pe care le au persoanele acuzate. Și sper că împreună cu ceilalți raportori din umbră vom reuși să obținem compromisuri bune, astfel încât într-adevăr să consolidăm drepturile persoanelor acuzate, pentru că acest lucru nu este garantat de propunerea făcută de Comisia Europeană. Mulțumesc, are cuvântul domnul De Jong în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportor, raportoarei. Grupul nostru politic a indicat deja faptul că raportul doamnei Grisbeck este un excelent punct de plecare pentru discuții. Cred că acesta este motivul pentru care am depus un număr uh, relativ redus de amendamente. Acest număr uh, redus de amendamente nu trebuie interpretat ca o lipsă de interes din partea noastră, ci ca o dovadă a bunei calități a raportului doamnei Grisbeck. Doamna raportor ne-a spus că intenționează să ajungă la amendamente de compromis și uh, noi am încercat să îmbunătățim acest raport suplimentând uh, cele făcute deja de raportor. Însă nu voi fi de acord cu amendamente de compromis care vor reduce, vor dilua Uh, cele prezentate de raportoare. Pot fi foarte succint, uh, cred că un singur punct este important din punctul meu de vedere pentru a completa cele discutate deja și anume uh, ce anume poate fi considerat ca, ca o circunstanță atenuantă în favoarea persoanei acuzate și anume cooperarea de care dă dovadă persoana respectivă. Cred că este un amendament uh, pe care, într-adevăr, am putea să-l includem în acest raport. Acum, în numele verzilor, dau cuvântul lui, lui Ian Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei, domnului Grisbach pentru acest raport excelent. Cred că putem ajunge la o poziție comună a Parlamentului European. Provocarea va fi să convingem statele membre să respecte standardele impuse de Parlamentul European, standarde minime când vine vorba de drepturile civile. După cum a spus și doamna Zipel, mutarea uh, sarcinii probei trebuie să fie exclusă pe cât posibil. Dreptul de a păstra tăcerea nu ar trebui să fie subminat, este un aspect uh, fundamental și apoi ar trebui să fie să existe un set de reguli stricte în ceea ce privește admisibilitatea unor uh, probe, uh, probele obținute în urma presiunilor nu ar trebui să fie Uh, admisibile, toate aceste lucruri ar trebui să fie uh, trecute în scris, așa cum a spus și raportoarea. Și apoi, și cred că doar așa vom obține un text bun pe care să-l negociem cu Consiliul, însă sunt sigur că vom reuși să găsim un compromis bun aici la Parlamentul European. Mulțumesc, Ian. În numele EFDD are cuvântul doamna Ferrara. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări doamnei Grisbeck pentru munca excelentă și din partea mea. Este un raport cu care suntem cu totul de acord. Amendamentele depuse de noi confirmă poziția raportorului Am câteva remarci privind amendamentele depuse de noi. În ceea ce privește inversarea sarcinii probei, am impresia că toată lumea este de acord că trebuie să-i punem capăt. Am înțeles, am încercat de asemenea să ne referim la modul în care sunt obținute probele astfel încât să există posibilitatea ca o persoană suspectată sau acuzată să vină cu propriile dovezi pentru a răspunde probelor aduse împotriva sa și apoi uh, declarațiile uh, publice nu înseamnă, trebuie să reglementăm și declarațiile uh, publice. Acestea trebuie să fie limitate nu doar din partea autorităților publice, dar și uh, pentru mass media. Inter, în, dacă în declarații de presă, în interviuri, se face trimitere la o persoană acuzată, statutul persoanei respective este, trebuie, să fie, trebuie să fie respectat. În ceea ce privește dreptul de a păstra tăcerea, tăcerea nu trebuie să fie interpretată ca o dovadă de recunoaștere a vinovăției, faptul că o persoană nu uh, dorește să coopereze și apoi interdicția oricărei forme de presiunea exercitată asupra persoanelor uh, executate este deosebit de importantă, însă nu sunt foarte sigur în ceea ce privește dreptul de a nu coopera. Am câteva rezerve față de păstrarea acestui drept de a nu coopera, pentru că acest lucru ar putea fi interpretat în moduri uh, periculoase. Dacă vă gândiți la faptul că anumite, pentru că trebuie să ne gândim că anumite tipuri de a refuza cooperarea sunt legitime. În ceea ce privește articolul 8, el cred că poate fi clarificat mai mult. și anume dacă o persoană, dacă împotriva unei persoane se desfășoară anumite proceduri penale, persoana respectivă trebuie să fie notificată asupra acestui lucru și în momentul în care este organizată o, un termen de judecată în fața unei instanțe și acest lucru trebuie să fie notificat accesul la consiliere uh, juridică, de asemenea, trebuie să fie garantat în ceea ce privește posibilitatea redeschiderii unor proceduri dacă apar noi dovezi care uh, aruncă, reprezintă semne de întrebare față de o sentință deja uh, luată. Deci, uh, trebuie să existe posibilitatea redeschiderii unei spețe dacă apar noi dovezi. Această posibilitate trebuie să fie, să, să se afle la dispoziția persoanelor acuzate dacă apar noi probe sau dacă s-a comis o eroare judiciară clară. Trebuie să ne gândim și la Uh, compensare din punct de vedere moral și social, este important să există cel puțin încercarea uh, acordării unui, unei compensații anume pentru perioada petrecută în uh, închisoare, pe, în mod nedrept. De asemenea, un alt punct important este momentul în care o procedură penală este considerată a fi încheiată, pentru că aceste proceduri au, sunt de trei tipuri și uh, încheierea unei asemenea proceduri uh, trebuie să fie considerată a avea loc în momentul în care se ajunge la o sentință uh, definitivă după ce au fost epuizate toate uh, recursurile posibile. În ceea ce privește colectarea de material ADN, acest lucru ar trebui să fie posibil doar după acordarea unei autorizații specifice de autorități naționale. Mulțumesc. Uh, întotdeauna juriștii se implică în aceste dezbateri privind aspectele procedurale. Dragi colegi, aș dori să vă rog să respectați două-trei minute în intervențiile dumneavoastră și acum, în numele membrilor, de cuvântul doamna Dati. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi să o felicităm despre pentru munca ei și în special pentru propunerea pertinentă din raport. Știu de asemenea că Natalie a lucrat în mod inteligent cu raportorul PP King Gagel, ale cărei concluzii au fost precizate și cu ceilalți raportori din umbră pentru a îmbunătăți textul și în toate intervențiile anterioare s-a demonstrat tocmai că se va ajunge la un echilibru adecvat al textului și un bun compromis. Interesul meu în cadrul pachetului legislativ cu proiectul de directivă cu privire la ajutorul judiciar, unde sunt raportoare din umbră pentru PP, <clears throat> acest pachet legislativ, fiind o interacțiune a tuturor textelor, trebuie să se mențină coerența pentru a beneficia de acel ajutor juridic sau judiciar pentru a întări prezumția de inovație pe care o consider ca drept fundamental atunci când cineva este acuzat înainte de a fi uh, <clears throat> judecat sau condamnat. Acest raport și propunerea legate de prezumția de nevinovăție, dreptul de a asista la propriul proces, demonstrează modul în care Europa protejează și apără drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Un alt subiect în dezbatere printre propuneri al domeniului <clears throat> de aplicare. Eu sunt uh, de acord să se acordă acest lucru în toate etapele procedurii și până la decizia finală, după cum a spus colega noastră Lara, când persoana pusă sub acuzare îndeplinește condițiile pentru a beneficia de acest ajutor judiciar, pentru că altfel, dacă se face o armonizare în jos a tuturor dispozițiilor naționale, fi ceva regretabil. Un alt punct în discuție la ședința de alaltă era în legătură cu ajutorul judiciar de menționa protecția necesară a minorilor în mod explicit pentru a avea în cadrul procedurilor penale dispoziții aplicabile minorilor. În acest sens, sprijin amendamentele colegilor în calitatea mea de raportor din umbră la ajutorul judiciar, care ar trebui să menționeze explicit dispozițiile aplicabile minorilor. Mulțumesc. Mulțumesc și în legătură cu ajutorul judiciar viitorul uh, vorbitor sau vorbitoare, doamna Cici, s-a ocupat de aspectele legate în special de copii. Aveți cuvânt? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. mulțumesc și doamnei Grisbeck, care a făcut o <clears throat> muncă excelentă la acest proiect de directivă. Consider că numărul de amendamente propuse și orientările acestor amendamente arată importanța acestei directive după cum s-a spus și astăzi, ceea ce corespunde cu foaia de parcurs referitoare la <clears throat> egalitatea de procedură. Și eu am fost raportoare <clears throat> la un alt proiect de directivă legat de minori. Ieri am început dialogul tripartit uh, pe acest subiect și încercăm să avansăm rapid și în legătură cu această directivă întrucât e extrem de important ca <clears throat> toate acestea să se facă la timp. Le mulțumesc și antevorbitorilor care <clears throat> au acceptat unele dispoziții specifice pentru minori care au fost introduse în directivă. Pentru a reveni la proiectul de directivă pe care îl discutăm acum, e o muncă foarte importantă pe care o face doamna Grisbeck și raportorii din umbră ceea ce s-a văzut dezbatere, o bună cooperare care a avut loc. S-a dorit uh, consolidarea propunerii inițiale a comisiei și trebuie să vă spun că acest obiectiv de consolidare a garanțiilor procedurale, comandamentele propuse de grupul meu, e ceva ce îmi propun și eu. Nu aș vrea să vă rețin prea mult, dar aș vrea să mă refer la la două articole, la 6 și la 7. La articolul 6 este cu totul indispensabil să se spună foarte limpede că exercitarea dreptului de a nu te autoincrimina trebuie menținut și dreptul de a păstra tăcerea, reafirmat prin amendamente, nu poate în sine să constea sau să reprezinte un motiv de a menține măsuri restrictive înaintea condamnării definitive. În practică, aceste măsuri restrictive sunt adesea utilizate în mod inadecvat ca instrument de presiune asupra suspectului pentru a-l obliga să coopereze. În ce privește <clears throat> trimiterea la dreptul de a păstra tăcerea, cred că trebuie să precizăm că acest drept trebuie să fie recunoscut de asemenea pentru cei care încă nu sunt uh, suspecți, dar uh, pentru care există riscul de a indica culpabilitatea. În legătură cu articolul 6, cred că ar trebui să precizăm mai bine condițiile care ar permite să se recurgă la probe utilizate sau obținute prin coerciție. Vreau să spun că Mm, sunt de acord cu spiritul directivei și mulțumită contribuțiilor pe care le vom face prin amendamente, se va putea ajunge la un text care să fie solid și să poate fi aprobat rapid. Mulțumesc. Mulțumesc, Caterina. Dragi colegi, o să închid lista cu ultimii doi vorbitori, domnul Lopez Aguiar și doamna Holmer. Juan Fernando, tu ești următor. <clears throat> foarte succint acum. Sunt de acord cu sprijinul exprimat de atât de mulți colegi aici pentru munca depusă de raportoare, doamna Grisme, în ce privește importanța deosebită a acestui dosar care dorește ca domeniul penal european, dezvoltarea drepturilor procedurale de importanță deosebită Aș sublinia doar posibilitatea de a ne ocupa de chestiunea cea mai delicată și care este cea a proceselor desfășurată în contumacie, în absența celui judecat, dreptul de a păstra tăcerea, dreptul de a participa, de a nu te autoincrimina, sunt toate importante. Excluderea probelor obținute prin uh, coerciție prin încălcarea principiilor fundamentale, prin încălcarea drepturilor fundamentale, desigur. Respectăm, vom merge pe această linie, vom sprijini fiecare. Dar în ce privește judecata în contumacie, ideea este că există diferențe peste medie în diverse sisteme de drept din statele membre. Unele state membre prevăd în codul de procedură penală posibilitatea de a judeca și condamna pe cineva în absență atunci când suspectul sau acuzatul nu a cooperat, din potrivă, s-a ascuns, a evitat prin orice mijloace cooperarea obligatorie cu sistemul judiciar și a încercat să se sustragă sistemului judiciar, dând astfel motive să se aplice raționamentul că încearcă să scape de condamnare. Nu e o chestiune minoră, pentru că sunt contradicții între diverse state membre scos în evidență de sentințe ale Curții Europene de Justiție și chiar ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci ar fi o șansă extrem de bună de a clarifica acest unghi întunecat al cooperării între statele membre când e vorba de a, um, a da curs apelurilor curților de justiție în ce privește spațiul european de drept penal pentru a intensifica cooperarea dând conținut principiului încrederii reciproce, recunoașterii reciproce a fiecarei hotărâri judecătorești într-o instanță penală din Uniunea Europeană. Cred că e un <clears throat> domeniu important la care trebuie să ne gândim. Sper doar că în concluziile finale ale acestei abordări vom <clears throat> fi de ajutor pentru a se depăși diferențele care mai persistă între statele membre și sistemele lor juridice. Mulțumesc! Mulțumim, Juan, și ultima vorbitoare, doamna Holmeier. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei. Cred că următoarele elemente au un caracter uh, principial pentru a, dacă ne dorim să fim o Uniune Europeană care respectă drepturile fundamentale, în acest context, prezumția de nevinovăție trebuie să fie garantată până la o sentință în instanță definitivă. Evoluțiile îngrijorătoare pe care le putem observa în mai multe state membre, cauzate parțial de procuraturi sau de diferite părți uh, interesate din partea autorităților de a transmite dinainte informații mass media pentru a influența un uh, proces, pentru a anticipa uh, sentința, o sentință definitivă exprimată de un uh, tribunal și, este, și sunt evoluții deosebit de problematice care se manifestă tot mai des în ultimii ani. Tocmai de aceea este foarte important ca procesele să se desfășoare pe, pro, pe dovezi concrete și nu pe, prez, pe prezumții uh, făcute înaintea inițierii unui proces. Prin această directivă Cred că trebuie să ne asigurăm că prezumția de uh, nevinovăție uh, este valabilă și pentru minori, uh, nu doar pentru, pentru persoanele adulte. Mie mi s-ar părea că este un lucru de la sine înțeles, însă cred că trebuie să insistăm asupra faptului că acest principiu este valabil și pentru, pentru minori. Sunt de acord cu raportoarea această directivă este ocazia pentru a corecta situațiile dificile din punct de vedere procedural în statele membre. Mm, Mulțumesc, Monica. Există aceste laude pentru text, Natalie. Comisia probabil că o să repete. deci eventual în 30 de secunde, dacă doresc. O să încerc să spun asta în 30 de secunde și Comisia salută raportul domnei Grismec, sprijinul pentru propunerea noastră și intenția de a trece dincolo de anumite aspecte. Acest proiect de directivă e foarte important. Repet, prezumția de nevinovăție este pilonul central al drepturilor procesuale. Trebuie să asigurăm un nivel ridicat de protecție și introducerea <clears throat> copiilor propuneri din partea diversi raportori care a dus la diverse amendamente, câteva chestiuni importante care au fost ridicate și adăugate în raport și în amendamente, <clears throat> care au nevoie de discuții suplimentare și în acest context așteptăm uh, dialogul tripartit care va începe, sperăm noi, curând, când Comisia va contribui activ și constructiv pentru a se ajunge la cel mai bun rezultat posibil. 36 de secunde, mă scuzați. Da, am această reputație de severitate cu Comisia, deci pentru șase secunde vă mulțumim. <clears throat> Natalie, avem votul pe 31 martie. Mai vrei să spui ceva în încheiere? Mai ai ceva de adăugat? Da, domnule președinte, mulțumesc foarte rapid. Aș vrea să <clears throat> mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră, să mulțumesc comisiei pentru intervenție. Mi-am luat multe notițe Vă rog toate elementele subliniate ca fiind de consens pentru a pregăti și compromisurile și apoi, cum a reamintit și a reamintit de mai multe ori, eh, Ian Albrecht și Rashida Dati, am fost a ministra justiției din Franța și toți raportorii din umbră, pentru a fi într-o formă bună, solidă, pentru dialogul tripartit. Dacă ar fi să revină fiecare chestiune, ar dura foarte mult timp, dar mi-am notat și <clears throat> vom lucra la compromisuri. Mulțumesc. Nu știu, poate am dat niște minute. Eu întotdeauna vă dau câteva minute în plus, spune domnul președinte. Secretariatul nu dorește, dar eu întotdeauna sunt dispus. Și el e tot francez. Nu, no, nu, no, mais, uh, <laughs> Please go ahead while... Vă rog să continuați. Da, foarte rapid în legătură cu anumite întrebări. <clears throat> Ce a spus colega Kinga Gal prin intervenția doamnei Boscor, evident că linia generală și, după cum spunea Monica, <clears throat> ideea este de a găsi un echilibru între respectarea principiului și protecția drepturilor și trimiterea sau trimiterile la carte, la convenție, care stau la baza tot ce facem. Deci suntem cu toții pe aceeași linie. Apreciat în mod deosebit comentariile detaliate ale Birgit Sipel, care cunoaște foarte bine dreptul penal în amănunt și pentru munca importantă care ne așteaptă despre care s-a vorbit în ce privește subtilitatea față de scurgerile în mass media din dispozitivul judiciar însuși nu e ușor și există multe elemente concrete care trebuie avute în legătură cu ce a spus uh, Miss și Jung, mi-am luat notă și mă bucur că textul în inimari mari corespunde valorilor pe care le apără legătură cu independența judecătorului. De fapt, raport se ține cont de această atitudine când e de cooperare din partea suspectului în procedură și îl asigur sau liniștesc în, acest, în legătură cu ce a spus domnul Albrecht. Desigur, provocarea va fi să obținem de discuție cu statele membre <clears throat> pentru a fi de acord cu ce ne animă pe noi și e de consens acum cu Rafirana. Sunt pe aceeași lungime de undă și sunt destul de mult de acord cu propunerea pe care a făcut-o de a considera sfârșitul judecății în momentul în care se pronunță sentința, moment despre care vom discuta în compromisuri și ideea propusă de a avea o nouă procedură atunci când apar probe noi. Sunt întru totul de acord și vom regăsi la compromisuri. Pentru Rashida Dati, care are și ea raport foarte interesant, că raportul din umbră la ajutorul judiciar și apreciez foarte mult abordarea pe care a subliniat-o, cu care suntem de acord, pe care va trebui să o propagăm în ce privește vulnerabilitatea deosebită legată de minori, și copii, un subiect la care țin și eu foarte mult prin grupul legat de drepturile copilor. Pentru Caterina Sinici, desigur, în legătură cu cele două mari <clears throat> principii de a păsa tăcerea și, nu de a, și de a nu te autoincrimina, să, să recunoască și acest element sau această garanție și protecție pentru persoanele care încă nu au calitatea de suspect și în legătură cu articolul 6 care va trebui să mai lucrăm pentru a preciza și mai bine condițiile de a recurge la probe utilizate prin coerciție. Sunt elemente importante și în ultim cuvânt și chiar mă opresc, deși mai am multe de spus, un punct foarte important la care s-a referit colegul Lopez Aguilar, care și el cunoaște foarte bine acest subiect. Printre toate punctele, problema judecății în absență. Am spus că în unele cazuri o suspecție, evident că utilizează o strategie de protecție de a se ascunde, de a se sustrage procesului. Știm că asta există, evident, și în legătură cu aceste judecăți, procese în absență există această posibilitatea sau imposibilitatea de a judeca în absență, există o mare jurisprudență, interzicerea atunci când pedepsele sunt foarte mari și când persoana trebuie să fie prezentă sau să fie reprezentată acest punct foarte subtil și sensibil, va trebui să continuăm să ne ocupăm de el pentru a găsi o linie comună pentru mai multă securitate juridică în acest echilibru pe care <clears throat> îl dorim și așteptăm deschiderea dialogului tripartit. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumim foarte mult, Natalie. Discuția privind pachetul de vize și drepturile procedurale e foarte substanțială. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru participare și pentru dezbaterea excelentă de astăzi, joi dimineața. Și vreau să vă mai spun că pentru a parcurge toate punctele. O să trec acum la punctul 9. Acesta, de fapt, se va discuta pe 1 aprilie. Punctul 8, legat de Agenția Drepturilor Fundamentale, este cel la care trecem acum. Um, so colleagues point Și adar punctul 8, o prezentare a programului anual de activitate pentru 2015 și continuarea evaluării Dumitri, domnul director Morten Karam și președinte al Consiliului de Administrație, doamna Carina Saclin. Astăzi, stimați colegi, avem plăcerea să primim pe directorul și președinta Consiliului de Administrație. O să ascultăm mai întâi ce are de spus doamna Maige Saclin, programul anual de activitate al agenției pentru 2015 și apoi Morten Karam O ascultăm pe doamna mai întâi și apoi pe tine, Morten. Așadar, acum <clears throat> o să vă dau cuvântul. Și apoi lui Morten la sfârșit. Dumneavoastră mai întâi. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, vă mulțumesc că ne dați această posibilitate de a vă informa în legătură cu felul în care uh, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale își canalizează eforturile în acest an și să vă mulțumesc pentru cooperarea și susținerea în timpul mandatului meu, care i-a sfârșit acum. Și noul director uh, va avea noi, parte din noi provocări. Domnul Morten va vorbi despre realizările noastre și implicarea noastră în găsirea soluțiilor pentru provocările legate de drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Însă, în primul rând, aș dori să vă spun despre câteva dintre proiectele cheie ale Agenției pentru Drepturile Fundamentale ale Drepturile mm, ale Uniunii Europene, FRA, este vorba de trei domenii, libertate, egalitate, justiție. În primul rând, libertate. În domeniul migrației, una dintre publicațiile noastre cheie în acest an privește uh, exploatarea prin muncă în Uniunea Europeană ceea ce include o serie de probleme cu drepturile, inclusiv drepturi sociale ale victimelor și libertatea de circulație. Uh, este vorba de mai mult de 600 de uh, interviuri pe care le-am uh, avut și care revelă o um, practică larg răspândită a unei sclavii moderne în domeniul agriculturii, muncii și muncii în domeniul curățeniei. Există o serie de directive care necesită revizuire sau transpunere, victima, directiva victimelor. Salutăm susținerea dumneavoastră pentru a da vizibilitate maximă preocupărilor din raportul nostru. Un alt uh, proiect foarte important, FRA, a examinat de implicarea de, pentru drepturile fundamentale ale colectării și stocării uh, datelor biometrice în momentul procesorii pentru vize și, și control la frontiere. Proiectul uh, va, este încă în faza incipientă și pune accentul pe rolul datelor biometrice pentru stat, sistemul SIS, VISA și Eurodac. Rezultatele proiectului vor fi uh, relevante pentru EULISA și Frontex și pot să fie uh, văzute uh, ca făcând parte din negocierile actuale în legătură cu pachetul frontierelor inteligente. Un alt proiect este um, proiectul FRA um, de supraveghere în Uniunea Europeană, uh, garanții și uh, modalități de atac ca urmare a unei rezoluții a Parlamentului European în martie anul trecut în legătură cu programul de supraveghere al NSA Proiectul analizează felul în care instituțiile naționale responsabile pentru respectarea garanțiilor pentru drepturile omului asigură supravegherea democratică asupra serviciilor de informații și facilitează dreptul de recurs împotriva abuzurilor. Trec acum la următorul domeniu tematic din programul nostru, egalitatea. Acest acesta include xenofobia și intoleranța, precum și uh, drepturile copilului și integrarea romilor. FRA are un program multianual și a înființat un program multianual pentru romi în 2012, după ce Comisia Europeană a solicitat agenției să își intensifice activitățile de cercetare în domeniul romilor acest program am lansat o, uh, angaj, proiectul Angajarea pe termen lung în includerea romilor pentru a uh, crește participarea comunităților rome în uh, monitorizarea și implementarea politicilor de integrare la nivel local. Vă vom comunica rezultatele proiectului pilot al acestui mm, în rezultatele primelor stadii ale acestui proiect în următoarele săptămâni. În ceea ce privește analiza uh, situației persoanelor LGBT în Uniunea Europeană, în acest an vom publica rezultatul celei de-a doua faze a studiului LGBT. În prima fază, 93.000 de persoane au fost și-au exprimat opiniile în legătură cu experiențele lor și hărțuirea la școală și violența homofobă sunt larg răspândite. În a doua fază a proiectului am uh, vorbit cu autoritățile publice și furnizorii de servicii pentru a identifica unde politicile la nivel național contribuie la crearea unui uh, teren, un, unor condiții egale pentru persoanele LGBT în acest an vom avea rapoarte și alte publicații legate de drepturile copilului. Multe dintre acestea aduc date foarte importante în uh, munca dumneavoastră pentru agenda post-UE, uh, agenda uh, Uniunii Europene în domeniul drepturilor copilului cel mai consistent al raport dintre aceste rapoarte va fi uh, uh, rezultatul cercetării copii și justiție. Au fost uh, culese opinii din partea practicanților din domeniul juridic și uh, opiniile copiilor înșiși pentru a examina particip- experiențele lor de participare la procedurile penale și civile. Prin aceste cercetări am putut să evaluăm dacă și cum uh, orientările Consiliului Europei în domeniul copiilor sunt aplicate în statele membre. Aceste concluzii vor fi utile și pentru statele membre um, în pregătirea uh, termenului de transpunere pentru directiva victimelor în noiembrie și, de asemenea, pentru uh, propusa directivă în legătură cu protecția copiilor. Doamnelor și domnilor, înainte de a-mi încheia prezentarea, aș dori să menționez și uh, regulamentul de finanțare a FRA. Există mai multe aspecte ale politicii uh, europene pe care nu avem un mandat de plin Există, de exemplu, exemplu probleme care acoperă cooperarea polițienească și judiciară. Aici, FRA nu are uh, dreptul de a emite un aviz fără o cerere din partea instituțiilor europene. Evaluarea externă a agenției, despre care va vorbi domnul Morten în mai în detaliu, a spune în acest sens că legiuitorul uh, va beneficia de asemenea avize formulate de către FRA și, din, și Consiliul Director și eu însumi suntem de acord. Un ultimă idee. Munca FRA este există în contextul larg al Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, domeniile tematice sunt doar în parte sau indirect relevante drepturilor sociale. Consiliul Director al FRA este de o părere că pentru a apăra drepturile fundamentale în Uniunea Europeană, programul de lucru de 5 ani trebuie să reflecte a, drepturile sociale care sunt foarte relevante în, în societatea noastră. Acest lucru ar contribui la realizarea potențialului de plin al cartei. Deci, poate ar trebui să susținem schimbări în regulamentul de finanțare al agenției pentru drepturile fundamentale pentru a putea să crească capacitatea noastră de a face ca drepturile fundamentale să fie o realitate pentru toată lumea în Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Acum îl vom asculta pe Morton Sharum nou director al agenției înainte de a da cuvântul eurodeputaților. Înainte de a asculta pe domnul Morton, mulți dintre dumneavoastră știți că va fi ultima sa prezentare pentru că a fost director de la începutul acestei agenții în 2008 și îl cunosc de când am devenit eurodeputat și vreau să îl salut pentru că conducerea acestei agenții în legătură, în conexiune cu Parlament, unde există destul de multe accepțiuni asupra ceea ce înseamnă drepturile fundamentale, a fost, nu a fost ușor și vreau să-i mulțumesc pentru colaborarea foarte bună în uh, acest uh, post extrem de dificil. Veți deveni director al unui institut de cercetare faimos și vă urez mult succes în viitor. Așadar, vă rog să ne prezentați aportul final. Puteți spune, de fapt, orice doriți, pentru că este ultima dumneavoastră apariție în fața noastră. Mulțumesc, domnule președinte Claude. A fost uh, o mare plăcere în, ca în acest an să interacționez cu dumneavoastră, cu Comisia Libe. A fost întotdeauna o discuție deschisă și sinceră pe care am apreciat-o întotdeauna. Nu am fost întotdeauna 100% de acord, cum se întâmplă în orice parlament, însă Sper că veți, eh, îl veți trata pe un, succesorul meu în același fel în care m-ați tratat pe mine în acești eh, primii opt ani din existența de, Agenției de Drepturi Fundamentale. Din punct de vedere personal a fost eh, un lucru excepțional să am această ocazie de a crea o instituție total nouă în domeniul drepturilor fundamentale, pentru a vedea cum putem aduce o plus valoare să, pentru a vedea ce poate să facă mai bine agenția pentru a vă ajuta pe dumneavoastră, pentru a ajuta Consiliul și Comisia și statele membre. Am parcurs o cale lungă, avem acum o agenție care își îndeplinește în mare parte mandatul, și eh, va avea un impact și mai mare într-o serie de domenii, după cum a subliniat eh, evaluarea externă din 2013. Foarte pe scurt, voi pune accentul pe câteva dintre elementele dezvoltate și care au fost evaluate de către o uh, valoare externă. În ultimii șapte ani am creat uh, un, o bază de date uh, unică în legătură cu drepturile fundamentale din Europa. Teme pe care aveam înainte foarte puține cunoștințe sau deloc înainte de a începe activitatea noastră. Un domeniu, uh, crimele cauzate de ură. Acestea erau foarte puțin cunoscute înainte de a fi examinate studiile pe care le-am făcut, violența împotriva femeilor, interviul cu 42.000 de femei, uh, studiul LGBT cu 93.000 de respondenți, uh, studiul pentru romi cu 80.000 de respondenți, minoritățile etnice Uh, studiul pentru minoritățile etnice și, bineînțeles, studiul privitor la antisemitism, care a fost, din păcate, folosit foarte mult în ultimele zile și care ne-a dat uh, o anumită înțelegere în ceea ce privește experiențele comunității evreiești din Europa în momentul actual am avut ocazia să avem aceste informații care să ne ofere informații detaliate uh, care să permită o mai bună focalizare a legislației în domeniile unde se poate acționa mai bine. Am uh, făcut o serie de analize juridice, am emis o serie de manuale care sunt uh, folosite uh, a fost, am, fost, am distribuit în jur de 850 de mii de uh, exemplare în ceea ce privește problema azilului, dreptul copilului, manuale, broșuri pe care le-am uh, emis în colaborare cu, uh, cu Tribunalul de la Strasburg, în colaborare cu Consiliul Europei. Și mă, sunt mândru, mândru că unul dintre rapoartele noastre uh, că rapoartele noastre sunt printre cele mai distribuite din toate instituțiile Uniunii Europene, deci sunt uh, utilizate. Evaluarea externă a um, contactat 300 uh, de actori implicați din Parlamentul European, din societatea civilă, societatea civilă și a subliniat rezultatele noastre. Însă orice evaluare Um, bună uh, arată și erorile sau deficiențele. După cum a uh, menționat antevorbitoarea mea, este vorba aici de posibilitatea de a avea impact asupra procesului legislativ în mod specific. Aici avem limitații, limite. Uh, ne bucură cererile care vin din partea Parlamentului în ceea ce privește legislația concretă, unde ne solicitați avizul. Însă, după cum este normal în multe statele membre, că organizațiile, instituțiile privitoare de, responsabile cu drepturile omului pot să acționeze din proprie inițiativă, în statele membre avizele emise de noi sunt uh, utilizate de uh, um, legislativ. Un alt element unde se poate îmbunătăți performanța noastră este interacțiunea cu statele membre. Am început să colaborăm cu instituțiile comunității europene și după aceea cu statele membre. Săptămâna trecută am avut, uh, uh, am intrat în legătură cu parlamentele naționale, le-am solicitat parlamentelor naționale pe bază voluntară să uh, nominalizeze un punct focal în parlamentul lor și aproape toate parlamentele au fost de acord cu această inițiativă au salutat-o și au venit la Viena săptămâna trecută, unde am avut un schimb de opinii în legătură cu consolidarea interacțiunilor și uh, cum se poate colabora mai bine între parlamentele naționale pentru a utiliza mai bine produsele FRA și munca agenției. Aș sublinea foarte pe scurt uh, două sau trei probleme unde consider că trebuie să punem accentul în perioada următoare. În primul rând, trebuie să înțelegem mai bine drepturile fundamentale ca o temă orizontală. Deseori, prea des se întâmplă de ce agenția noastră nu a fost invitată la o anumită audiere sau alta, răspunsul este că nu se vorbea despre drepturile fundamentale, însă se vorbea despre azil, securitate internă, sau alte probleme, cum ar fi copiii, romii, care <coughs> sunt subiecte care au implicații foarte profunde legate de drepturile omului. Drepturile omului nu trebuie să fie văzut, uh, nu trebuie să fie văzute ca un subiect separat, ci o temă orizontală care să apară în toate discuțiile. Aici ajung la securitatea internă. Președinția italiană a reușit destul de bine să uh, formuleze uh, conceptul de drepturi umane, drepturi ale omului um, în mod uh, implicit. Sper foarte mult că pe problema securității interne, uh, tema drepturilor fundamentale va fi luată în considerare. Deseori este numită o temă soft. Nu este o temă nici soft și nici hard. Există abordări inteligente, poate avem nevoie de legislație nouă, dar poate trebuie să examinăm mai bine cum lucrăm ca o societate inclusivă, cum creăm coerență socială în Europa. Și aici există uh, date care poate să ne ofere foarte multe informații în legătură cu uh, acțiunile care duc la scăderea uh, coeziunii sociale, cum ar fi uh, categorisirea, acest profiling care există în statele membre în funcție de origine etnică. Revenind la coeziunea socială, am traversat Europa într-o parte, într-un sens și în altul, timp de șapte ani și există un uh, sentiment de în ce în ce mai pregnante mânie. Măsurile de austeritate au creat frustrări uh, profunde și a venit timpul să înțelegem și să Uh, susținem drepturile economice și sociale în politicile noastre și este foarte păcat că agenția nu a primit un uh, drepturi în domeniul social și economic. Lucrăm pe acestea uh, în cadrul celorlalte teme, dar mult mai limitat. În final, tema azilului, pe care ați discutat-o chiar înaintea acestui punct, avem, un nivel, avem nevoie de un nivel mult mai înalt de solidaritate între statele membre. În încheiere, aș sublinia din nou importanța instituțiilor și a interacțiunii între instituții. Atunci când este vorba de drepturile omului, trebuie să dezvoltăm mai mult sentimentul de acțiune în comun, că avem aceleași obiective de, a, de integrare, de a avea drepturi fundamentale și să avem o um, integrare mai bună în întreaga Europa, la care contribuie, bineînțeles, drepturile fundamentale. Se mai pot face foarte multe în Europa pentru a crea sinergii și complementarități, pentru a înțelege rolul diverselor instituții Însă cred că ne aflăm pe o cale bună, am uh, avansat foarte mult în ultimii ani și nou director pe care îl veți uh, aproba, sper, uh, sper că va avea, se va bucura de aceeași primire pozitivă pe, de care am beneficiat și eu. Vă urez așadar mult succes în viitor și probabil că drumurile noastre se vor întâlni din nou la un moment dat în viitor. You deserve that, Martin. It's been a long period. Meriți, uh, Martin, acest lucru. A fost o perioadă lungă, dificilă pentru tine. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru noi, pentru Agenția pentru Drepturile Fundamentale, pentru Parlamentul European. Îți mulțumesc din nou. Cred că <laughs> sunt atât, avem atât de multe întrebări, din păcate doar 20 de minute la dispoziție, nu avem foarte mult timp. În drept urmare, doar ne-ai schițat uh, problemele majore și într-un context în care toate aceste teme au devenit uh, acute, măsurile antitero, Însă nu eu sunt cel care trebuie să adresez aceste întrebări, ci membrii comisiei noastre. Cred că toată lumea a obosit uh, puțin după dezbaterile anterioare. Deci, dragi colegi, cine dorește să înceapă? Uh, mm, am deja o listă cu 100 de nume aici, văd, ce cer scuze. Sunt nou aici. Începem cu doamna Dati, dacă doriți să luați dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi, domnule director, vă mulțumesc pentru prezentare și în special pentru acțiunile și munca importantă pe care l-ați desfășurat ca șef al acestei agenții. Important și ați făcut bine să reamintiți acțiunile ambițioase, proiectele pe care le-ați lăsat pentru viitor. Agenția Europeană de Drepturilor Fundamentale. Spre deosebire de ce cred unii, în ce mă privește pe mine, protecția drepturilor fundamentale în Europa e o preocupare care privește pe toată lumea, toate grupurile politice. Există modalități diferite, abordări diferite, dar protecția drepturilor fundamentale e ceva care ne unește și avem în comun. În legătură cu programul de activitate pentru 2015, aș vrea să insist supra două puncte foarte pe scurt, pentru că a spus tot ce era de spus. Protecția drepturilor fundamentale devine absolut de neocolit într-un context evident de supraveghere a comunicărilor pe scară mare, dar a spus și se uite adesea, devine de neocolit într-un context de criză și în special când e o înrăutățire, o agravare a inegalităților, ceea ce demonstrează încă o dată faptul că securitatea și protecția libertăților fundamentale nu sunt incompatibile. Dezbaterea pe care o avem în prezent în lupta împotriva terorismului. Agenția dumneavoastră este un uh, agent în linia întâi și cariera și experiența dumneavoastră a fost esențială și important să avem uh, pe cineva ca dumneavoastră. <clears throat> Este și un element de garanție pentru viața privată fără să sacrifica securitatea și fără a fi un obstacol în activitatea serviciilor de informații și pentru a evita de asemenea unele derive. Dragi reamintiți și importanța drepturilor fundamentale și protecția acestora pentru a menține în special coeziunea de care avem nevoie, în special în Europa. Aș vrea să insist, după cum ați spus și dumneavoastră, asupra elaborării unui manual de acces la justiție în Europa. Acest manual care face un recensământ a jurisprudenței europene extrem de pertinent pentru a facilita înțelegerea justiției. Am vorbit cu colega mea, coordonatoarea doamna Holmeier, și accesul la <clears throat> justiție adesea foarte complicat pentru prea mulți cetățeni europeni. Domnule director, acțiunea dumneavoastră au un sens deosebit pentru protecția cetățenilor, pentru mai mare eficacitate a justiției în transparență și a spus că adesea la audier nu sunteți prezent pentru că se consideră că drepturile fundamentale nu sunt ordinea de zi. Eu cred că la toate subiectele ideea apărării și a importanței drepturilor fundamentale sunt indispensabile, esențiale pentru toate subiectele politice de care ne ocupăm aici. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Dati. Următorul este domnul Lopez Aguilar, care a prezidat Comisia liva în ultimii ani. Îți mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, Morten, că ești alături de noi. Mă bucur pentru colaborarea din ultimii ani. Eh, este evident că am depășit timpul la punctele anterioare, dar și acest punct este deosebit de important. Această agenție și-a adus contribu- o contribuție importantă pe, eh, pe, în ultima perioadă de timp. Aș dori să îți mulțumesc pentru toate aceste contribuții, pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate care ne-au eh, prezentat deteriorarea situației drepturilor și libertăților fundamentale pe continentul nostru. care este originea acestor uh, libertăți. Nu trebuie să uităm cum suntem percepuți peste tot pe lume. Însă, așa cum ai uh, spus și tu, gestion- gestionarea groaznică a crizelor din ultimii ani a dus la un la reapariția resentimentelor vechi unor forme vechi de resentimente în urma agravării situației uh, sociale și economice și ca urmare a necesității de a găsi întotdeauna un uh, țap ispășitor s-a ajuns la um, uh, revigorarea antisemitismului vechiul demon european Agenția pentru Drepturile Fundamentale a, a avut o contribuție foarte bună pentru a uh, disemina informațiile privind uh, discriminarea, prejudiciile și pentru a cunoaște mai bine acești uh, demoni vechi care au dus la atâta vărsare de sânge pe vechiul continent european. Antisemitismul este doar o parte a unui puzzle cu foarte multe componente și nou, noul val de antisemitism prin care se afirmă că evrei fac parte dintr-o conspirație Așa cum s-a întâmplat și în trecut, ei sunt uh, țapii spășitori pentru condițiile dificile economice din anumite state ale Uniunii Europene. Este o situație îngrijorătoare. Apoi, uh, naționalismul și jihadismul, uh, radicalizarea Uh, musulmanilor care din nou dau vina pe, pe evrei. Este un lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimele decenii. Atacuri asupra comunităților evreiești doar pentru a transmite un mesaj. Este un lucru care trebuie să ne îngrijoreze. Însă, aș dori să-ți uh, atrag uh, atenția asupra unui aspect și anume crimele Uh, instigarea la crime uh, cauzată de ură pe, pe internet. Ura cibernetică. A existat deja de o anumită perioadă de timp și este în creștere și în momentul în care discutăm despre ura cibernetică, discutăm ca și cum ar fi vorba de un fenomen uh, ireal, care însă este unul foarte real deghizat de anonimitate poți să-ți uh, ascunzi propria identitate pe internet, dar ura pe care o diseminezi pe internet, incitarea la crimă sunt reale. Și vedem că tot mai mulți uh, tineri disperați, mânioși, dar și izolați, își petrec uh, timpul, nopțile pe internet, urând alți oameni, generând un val de ură care le permite să se considere a fi eroi, răzbunători, ce, oameni care răzbună acțiuni uh, greșite și este un fenomen la care ar trebui să, să ne gândim mai mult aici la Parlamentul European. Și aș dori să-ți mulțumesc uh, din nou. Îți mulțumesc, Juan. Are acum cuvântul uh, doamna Sargentini. colega mea, Ulrike Lunacek, tocmai în șoptește să vă mulțumesc și în numele dumnei, deci îmi doresc să vă mulțumesc amândurora pentru că ați acordat prioritatea necesară drepturilor fundamentale prin uh, rapoarte care sunt greu de ignorat de politicieni, un aspect esențial al activității dumneavoastră. Dacă este să mă uit la propunerile făcute pentru anii 2014-2015, Vedem că avem foarte multe lucruri de citit. A spus că imigrația și protecția datelor cu caracter personal sunt importante. Există un element asupra căruia aș dori să insist din lista pentru anul 2015 și anume transpunerea directivei uh, privind drepturile victimelor. Articolul 1, alineatul 1 al acestei directive precizează că drepturile victimelor există și trebuie garantate uh, indiferent de țara de reședință. Mi se pare un aspect important, nu doar pentru că eu am insistat pentru introducerea acestui lucru în directivă, însă am impresia că această dispoziție nu va fi, uh, nu se va regăsi în legislația din statele naționale. În proiectul de lege din țările de jos, de exemplu, această dispoziție nu se regăsește. Mie mi se pare una deosebit de importantă și m-aș bucura dacă am aflat din partea dumneavoastră care sunt statele care permit persoanele care nu dispun de documente de, de identificare să se bucure de aceste uh, drepturi. Mulțumesc. Mulțumim uh, pentru contribuția la această discuție. Există elemente practice care pot fi utilizate. Urmează domnul raportorul. Merci, président. Mm, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, mulțumesc celor doi oratori care au făcut prezentări. Vă urez mult succes în noile funcții. <clears throat> Aș vrea să vă mulțumesc și să vorbesc despre aspectele de terorism la care se referi și domnul președinte Moraes. Uniunea Europeană și statele membre au responsabilitatea de a răspunde cu măsuri de apărare a cetățenilor pentru securitatea lor și libertatea individuală. E un echilibru esențial și îl apărăm în Parlamentul European într-o abordare globală care conjugă în mod complementar prevenirea radicalizării cu măsuri de securitate. E evident necesar să integrăm drepturile fundamentale în Uh, conceperea și funcționarea acestor politici. <clears throat> Interpretarea agenției din perspectiva drepturilor fundamentale e întotdeauna foarte valoroasă și avem două întrebări. Agenția Drepturilor Fundamentale a formulat deja un aviz sau măcar s-a ocupat de noul proiect de raport parlamentar referitor la Registrul European al Numelui Pasagerilor prezentat săptămâna trecută. Știu că poate e cam uh, prematur? Și a doua întrebare, cum se poate asigura apărarea drepturilor fundamentale în elaborarea de măsuri pentru a contracara discursurile de ură pe internet și, în general, pe rețelele sociale? Mulțumesc. Era exact ce doream să întreb și eu și mulțumesc, colege. Ca mică variațiune pe același subiect, ca să profit când ați răspuns colegilor dacă ar fi să dați unele sfaturi succesorului, succesorilor, ce i-a sfătui în noul context în ce privește securitatea internă, aspecte atât de complicate pe plan legislativ, trebuie să ne concentrăm pe registrul numărului pasagerilor și pentru că acestea sunt elementele de legislație, dar din păcate în ce privește combaterea radicalizării, nu e un rol cu adevărat legislativ, e vorba de bune practici și oarecum totul se va concentra pe legislație. Contextul e foarte dificil pentru Agenția Drepturilor Fundamentale. Care e rolul? Ce sfat ați da? Care e imaginea? Cum vedeți lucrurile? ce ați spune noului director, noului Consiliu de Administrație, pe ce să se concentreze în acest domeniu foarte dificil și nu e o întrebare ușoară. Cum ați aborda? Și ce le-ați uh, solicitat sau recomandat membrilor Comisiei Libe din Parlamentul European? Pentru că întotdeauna legislația, din motive evidente, e în lumina reflectorilor, dar cum să asigurăm echilibrul? Asta e întrebarea pe care aș formula-o. Acum, ultimul vorbitor de pe listă, Sophie Interveld. Uh, yes, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succinta. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Chirum pentru buna cooperare pe care a avut-o cu Parlamentul European în anii în care ați condus această agenție. Prima mea întrebare este următoarea. Grupul meu politic își dorește mai multe instrumente uh, obligatorii care să permită respectarea drepturilor fundamentale și pentru respectarea statului de drept. Este vorba de ceea ce numim noi pachetul privind guvernanța democratică. Știm foarte bine că nu toate statele membre respectă drepturile fundamentale. De fapt, acestea sunt încălcate în mod regulat și sistematic și cu toate acestea nu se recurge la articolul 7 din păcate, vicepreședintele Comisiei Europene a respins în mod categoric uh, propunerea introducerii unor noi instrumente. Dumnealui este convins că dialogul și diplomația uh, tăcută vor funcționa. Considerați că avem nevoie de noi instrumente sau considerați că dialogul și diplomația sunt suficiente? Și mai concret, dacă am înțeles eu bine situația, este ultima lună pe care o petreceți în această funcție. De la 1 aprilie veți uh, ocupa un nou post, deci este o întrebare adresată mai degrabă comisiei, nu dumneavoastră. Procedura de a găsi un urmaș nu este în fazele finale, deci aș dori să vă întreb dacă considerați că va fi găsit un succesor la timp. Și apoi, care sunt sfaturile acestui adresate succesorul din dumneavoastră pentru a consolida uh, această poziție? Uh, nu cred că, în legătură cu penultima întrebare, nu cred că dumneavoastră sunteți în măsură de a oferi un răspuns. Cu toate acestea, am, am adresat această întrebare. Este una relevantă pentru că uh, noi vom face parte din uh, juriul care va alege acest candidat. Uh, puteți să faceți cum doriți să răspundă sau nu acestei întrebări. Și mă adresez acum ambilor invitați. Puteți răspunde în ce ordine doriți. Și văd că această întrebare uh, este una uh, iubită privind sfaturile pentru succesorul dumneavoastră. Doresc să mulțumesc colegilor oricum pentru întrebările puse. Doresc să vă mulțumesc pentru comentariile utile, pentru uh, întrebările, mai ales cele adresate lui Morten. Și sunt sigură că această discuție va contribui la îmbunătățirea activității noastre. O să-i dau cuvântul lui Mortan acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și, în primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele calzi pe care mi le-ați adresat. După cum am spus și eu, a fost o adevărată plăcere să lucrez împreună cu mulți dintre dumneavoastră mm, pe parcursul uh, unui mandat uh, sau un mandat și jumătate legislativ. În ceea ce privește întrebările, voi începe cu cele specifice și apoi voi ajunge și la sfaturile pe care le am pentru succesorul meu. În primul rând, doamna Dati s-a referit la protejarea datelor cu caracter personal și legăturile care există între garantarea siguranței și a drepturilor fundamentale, considerăm că este, că este vorba de uh, fațetele aceleași uh, medalii. Uh, avem nevoie de o abordare integrată, drepturile fundamentale trebuie să se regăsească în orice politică de strategie de, de securitate și uh, acest lucru nu subminează importanța garantării securității. Care sunt uh, provocările în, uh, în, uh, în fața noastră? În urma cererii Parlamentului uh, European vom veni cu un răspuns în ceea ce privește mecanismele de uh, Uh, de compensare, căile de uh, atac. În ceea ce privește prerogativele serviciilor uh, secrete, trebuie să avem mecanisme de control și căi de atac pentru a putea monitoriza activitățile serviciilor secrete. În lumina noilor tehnologii existente, trebuie să introducem asemenea structuri de control uh, în foarte multe state membre, aceste asemenea căi de atac uh, sunt rudimentare și au rămas în urmă deja de câțiva ani. Deci există un dezechilibru tot mai mare din acest punct uh, de vedere. Și haideți să nu ne uh, păcălim noi înșine. Încercăm să rezolvăm foarte multe dintre aceste probleme cu mari baze de date ei bine, trebuie să ne întrebăm care este contribuția acestor baze de date la o mai bună securitate, însă, oricum, poliția trebuie să se gândească la aceste aspecte. Pentru noi, ne interesează, în primul rând, numărul mare de erori posibile. Unii dintre noi putem să ajungem să facem parte din aceste baze de date, lucru care ne va afecta uh, Uh, activitățile de călătorit și așa mai departe. Și într-o asemenea situație, care sunt căile de atac de care dispunem? Putem schimba aceste informații, putem avea acces la informațiile care se găsesc în aceste baze de date, putem să le corectăm dacă acest lucru este necesar sau nu. Deci există foarte multe uh, aspecte legate de, de, de acest punct. Aș dori să îi mulțumesc și domnului Lopez Aguilar pentru buna colaborare pe care am avut-o și pe parcursul uh, președinției Comisiei Live de, de, din partea lui în ceea ce privește fenomenul, fenomenul antisemit. Cred că unul din cel mai, cele mai șocante lucruri uh, a fost uh, frica care se resimte din partea comunității evreiești care a participat la ancheta organizată de noi. Uh, în trei state, între 40 și 50% din respondenți au declarat că s-au gândit în mod serios să părăsească țara respectivă datorită uh, situației uh, uh, legate de securitate. Înainte de în 2013, înainte de atentatele de la Toulouse, Bruxelles, Paris și Copenhaga, Ni s-a cerut să repetăm acest uh, sondaj în anul 2016 și va trebui să vedem uh, cum a evoluat nivelul de teamă care există deja. Însă nu trebuie să uităm că și în comunitatea musulmană există un nivel de teamă uh, pe care, îl putem, pe care l-am detectat puțin mai superficial în acest moment, pentru că nu am, nu am dedicat un sondaj specific, Însă, după cum am spus, acest studiu urmează să fie efectuat în anul 2016, în care vom, ocazie cu care vom repeta primul studiu privind situația minorităților și vom vedea și care sunt temerile resimțite de comunitatea musulmană din Europa. Instigarea la ură, crimele cauzate de ură, punctele la care v-ați referit dumneavoastră, domnule președinte și domnul Aguilar, ei bine, ele reprezintă o mare provocare, așa cum ați uh, insistat și dumneavoastră. Nu cred că avem noi o soluție. Tocmai am uh, inițiat uh, munca pe marginea acestui dosar. Din păcate, în acest moment, oferta noastră de răspunsuri nu este prea mare, însă ne ocupăm de această problemă pentru că și noi înțelegem că trebuie să ne concentrăm asupra acestei probleme cu ocazia sondajului privind antisemitismul, privind situația LGBT, privind violența împotriva femeilor, am văzut că ura cibernetică este dominantă și, așa cum a spus și dumneavoastră, se generează sentimente uh, profunde de teamă. Din punctul de vedere al uh, cadrului legislativ, într-adevăr, trebuie să găsim echilibrul între libertatea de exprimare, pe internet și pe de altă parte interzicerea instigării la ură și la uh, crimă. Și, desigur, aici e echilibrul și trebuie să vedem activitatea mai eficientă de urmărire, de combatere. Am fost uimiți când am văzut ura împotriva femeilor pe media sociale, cum au reacționat, cât de încet autoritățile și media sociale la nivelul de ură care există acolo. Puteți conta pe agenție și va fi, sau ar fi unul dintre sfaturile pe care l-aș da noului director. Mm victime, cei fără acte de directivă, spune că directiva privind victimele este unul dintre actele normative cele mai importante din ultimii ani și va fi un instrument extrem de puternic pentru a da sprijin victimelor. Am vorbit despre sprijinul pentru victime de ani și ani de zile, dar nu s-a făcut mare lucru. Pentru că dacă îi prindem și pedesim pe vinovați, asta nu ajută neapărat victimele. Migranții ilegali, cei fără acte de identitate, vom continua și vă mulțumesc pentru că ne-ați atras atenție. Ne vom ocupa de asta. Dar și comisia când vor examina transpunerea directivei. Comisia care aici probabil că ascultă cu atenție tot ce spuneți dumneavoastră tot dintre sfaturi pentru succesor, ceva legat de securitatea internă. Îmi spune să continuați să faceți eforturi, să fiți prezent atunci când au loc discuțiile privind securitatea internă și în această sală, dar și la grupul de lucru de securitate internă de la Consiliu, să participați la discuții, să insistați în continuare, să fim invitați la întâlnirile neoficiale ale ministrilor de justiție și afaceri interne. Am fost dezamăgit după ce am avut o interacțiune foarte bună cu președinția italiană că la consiliile neoficiale, la consiliul neoficial joi din ianuarie anul acesta n-am fost invitați în sală pentru acel schimb. Mi s-a părut uh, un semnal greșit care s-a transmis. Apoi, în legătură cu statul de drept. Cu anchetele noastre putem face să penetreze acest mesaj valorile, mizele care duc la o marginalizare socială și uneori la radicalizarea minorităților etnice din Europa. Se găsesc multe lucruri în anchete și Trebuie să intrăm mai adânc în miezul problemelor prin întrebările pe care le punem. Deci o interacțiune strânsă cu dumneavoastră ca să știm ce vreți să știți, unde e nevoie de răspunsuri suplimentare și, după cum spuneam în introducere, să fie inclusă agenția la dosarele legislative prin avize și să ne cereți date și în legătură cu discuțiile legate de registrul numărului pasagerilor. Încă nu ne-am finalizat poziția, nu ni s-a cerut oficial, nu putem avea un aviz formal, dar suntem și noi preocupați ca și dumneavoastră. Dacă vreți să trimiteți o solicitare formală a agenției, sunt convins că de la Viena colegii vor fi dispuși să prezint un alt aviz ca în 2008-2011, de ce nu și acum în 2015? În fine, știu că timpul tace și trece. Președintele aici sub presiunea timpului. Ceva ce a spus uh, doamna Intervelt, uh, trebuie să facem mult mai mult în ce privește chestiunile legate de statul de drept să fie ceva cu caracter obligatoriu, un nou instrument, nu știu precis, am putea utiliza instrumentele de care deja dispunem poate mai bine, inclusiv agenția. Am văzut unele propuneri și un rol consolidat al agenției, deci ar spune că mai degrabă decât să înființăm noi instituții și organisme, să exploatăm pe deplin ceea ce există. Dar vreau să subliniez că situația domniei legii este dramatică, trebuie să facem mult mai mult decât facem în prezent în această privință. Este și ar trebui să fie ceva care să ne îngrijoreze pe toți. Deci să vedem dezvoltarea democratică a Europei. Aș mai avea multe de spus, dar cred că trebuie să mă opresc aici și aștept o colaborare în continuare și la alte niveluri. Din nou, multe mulțumiri, domnule Morton, și succes în noile funcții. Vă mulțumim din nou pentru prezența de astăzi de aici. Dragi colegi, trebuie să trecem rapid la ultimul punct. Parte rău, domnule Lenars, că v-am strâns așa cu timpul și soluții de interoperabilitate pentru administrații, cetățeni, proiect de aviz pe care trebuie să le examinăm. Vă rog să treceți la subiect. Îmi pare foarte rău în legătură cu timpul. Dacă puteți, concentra. Nicio problemă. Foarte. E în olandeze. Am vorbit deja și luna trecută și am constatat că relația dintre autorități și cetățeni și întreprinderi e tot mai mult pe plan digital, ceea ce are și avantaje în materie de eficacitate și calitate și e foarte important ca aceste sisteme să fie mai bine conectate pentru ca cetățenii care <clears throat> călătoresc sau lucrează în străinătate să nu fie penalizați, să nu fie un obstacol în calea mobilității în Europa. Toate soluțiile de interoperabilitate nu vizează întotdeauna munca și oamenii, dar sunt și unele pe care le-am precizat și e important să facem în așa fel încât protecția datelor în aceste domenii să fie bine reglementată. pentru a ilustra acest lucru în raport și adevărat că la Comisia Libe există competențe exclusive în acest domeniu. Am uh, preluat diverse trimiteri la protecția datelor în raport și menționăm achiul în materie de protecția datelor la considerente. Am preluat principiul de protecția datelor și de protecția datelor prin concepție by design în engleză toate acestea trebuie avute în vedere atunci când va fi vorba de <clears throat> evalua soluție, trebuie să țină cont și de protecția datelor <clears throat> și aspectul cel mai important care lipsea era un articol general în uh, proiectul de resort care preia principiul protecției datelor și îl încorează noul articol, deci a fost uh, adăugat pentru a evita orice dubiu programul ISA 2, care vine după ISA 1, care se încheie la sfârșitul anului curent și e important ca la începutul lui 2016 să putem lansa ISA 2. Trebuie ca acest lucru să fie bine gestionat la Comisia LIBE, la Comisia ITRE și așteptăm o bună cooperare. Mulțumesc! Scot și la obiect ca întotdeauna. Aș vrea să le mulțumesc interpreților pentru răbdare și pentru ajutor. Nu avem decât un raportor din lumea prezent, doamna Milna, care vrea să vorbească poate un minut sau două. Și domnul Lopez Achilar, un minut. Doamna Milna, un minut. <clears throat> Mulțumesc. Cred că și mai puțin de minut. În primul rând, <clears throat> vreau să subliniez că sărutăm faptul că Comisia a avansat cu acest program. <clears throat> Vrem să subliniem de asemenea faptul că dacă dorim să facem progrese pe avea eficacitate și să respectăm Carta Drepturilor Fundamentale, avem nevoie de pachetul de protecție a datelor care trebuie toată Guvernanța și administrația electronică nu vor fi benefice pentru cetățeni dacă nu au încredere în sistem. Iată de ce și subliniez încă o dată, protecția datelor e element cheie ce privește proiectul de aviz, aș vrea să îi mulțumesc colegului nostru, domnul raportor, pentru munca depusă și, eventual, poziția noastră deocamdată, sau poziția dumneavoastră poate e prea timidă, dar o să continuăm și să cooperăm în acest sens și aștept cu interes cooperarea și o să facem diverse propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc! și uh, cu abordare puțin mai dramatică la interoperabilitate. Juan, un minut? Un minut? Da, da, sigur, domnule președinte. <clears throat> Pare rău că cer din nou cuvântul. Dar acum numele, nu e numele meu, ci numele doamnei Dali, care este raportor din umbră de la grupul de care m-a rugat să citesc o declarație. O să mai sar pe semnele pasaj. Ar dori să mulțumesc domnului raportor pentru că a preluat atâtea sugestii din partea grupului S și D, atât la comisia noastră și la audierea ISA 2, organizat la ITRE. Această legislație bună, mai sunt multe de făcut la dosar în ce privește protecția datelor pentru a îndeplini sau a acoperi multe dintre lacunele care mai există. Decizia raportorului de a schimba unele formulare de la dosar pentru a reflecta mai bine drepturile cetățenilor, de a vedea garantarea drepturilor sunt laudabile din perspectiva implementării, monitorizării și evaluării, care sunt pozitive. Ar dori să vadă un accent mai mare pus pe garantarea datelor, la articolul 12 din proiectul DAC normativ, cooperarea internațională pentru a asigura că cooperarea cu organizații internaționale sau state terțe respectă regulile de protecție a datelor cum să fie. Doamne, fără astfel de garanție, aceste țări nu vor putea implementa propriile reguli prin baza datelor obținute printr-o utilizare a programului ISA 2. Și în încheiere, face un apel la adoptarea rapidă a pachetului de protecție a datelor, nu doar pentru a avea reguli specifice, ci și pentru a introduce o cultură reală a protecției datelor în structurile și infrastructura noastră. Mulțumesc, mulțumesc, Juan. Comisia și Consiliul sunt de acord și nu doresc să spună nimic. Nu, nu, nu. You don't. You know, none of this means... Și asta nu înseamnă că interoperabilitatea ar fi mai puțin importantă, ci doar că nu mai avem timp. Îmi pare foarte rău, asta a fost problema. Mulțumesc încă o dată pentru a doua oară. Încă o dată scuze în legătură cu agenda. și nu, chiar nu vreau să le dau cuvântul nici 30 de secunde. Termenul pentru amendamente este 13 martie. Uite ce. Chiar vreți neapărat 30 de secunde cei de la comisie? Mai bine nu. Haideți, totuși vă dau 30 de secunde. Ce aveți de spus? Mai întâi vrem și noi să-i mulțumim raportorului pentru raportul și munca depusă și în programul anterior Comisia a respectat legislația comunitară privind protecția datelor. Avem această protecție by design și privește dezvoltarea de soluții și ce privește aplicarea soluțiilor nu mai ține de comisie pentru în ce privește utilizările, dar facem apel la statele membre să utilizeze <clears throat> actele normative ale Uniunii și cele naționale pentru a proteja drepturile cetățenilor. Dar noi, programul ISA, noi respectăm legislația de protecție a datelor în implementarea operativă, în gestionare, dezvoltare și uh, soluții. Da, doresc neapărat să-i mulțumiți raportorile. Este un lucru bun. E singurul lucru de substanță pe care l-ați spus, ceea ce e bine, în fine, e perfect în regulă. Mulțumim, comisie. Domnule Lan, mai aveți ceva de spus? Am citit termenul pentru amendamente, 13 martie, altceva? Nu. Bun. Știți că data viitoare când veniți aici o să vă <laughs> pun primul, al doilea sau al treilea punct pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult și comis. Și tuturor colegilor și asistenților și personalului din partea raportului din umbră. Mulțumesc, Juan.